Okay, colleagues, I think we can, um... Dragi colegi, ar fi bine să începem, chiar dacă nu toată lumea a avut timp să mănânce. Văd că <laughs> mai sunt colegi care mănâncă pe sub bancă, așa. În orice caz, îmi face o deosebită plăcere în această dupămasă să răspund venit doamnei Lilian Plumăn, ministrul Comerțului Exterior și al Cooperării pentru Dezvoltare. Din cooperarea mea dinainte cu ea, știu că este foarte angajată în ceea ce privește uh, prioritățile pentru dezvoltare și în calitate de ministru pentru comerț e chiar gata să treacă de la vorbe la fapte. Uh, ideea în această masă este să ne axăm mai ales pe problemele umanitare, pentru că așa își organizează Consiliul activitatea. Există foarte multe uh, subiecte în acest domeniu despre care putem vorbi. Uh, bineînțeles că în urma războiului din Siria se bombardează spitale, sunt uh, um, atacați sau sunt răniți civili, deci uh, subiectul uh, ajutorului uh, sau al asistenței pentru umanitar este foarte important și va trebui să pregătim și summitul care va avea loc în Istanbul în luna mai. Va trebui să încercăm să obținem un angajament internațional reînnoit pentru a obține o legislație în domeniul umanitar. Avem și un raportor, uh, sunt sigur că dorește să spună ceva despre acest lucru. În urmă cu câteva săptămâni la Londra a avut loc uh, conferința uh, pentru Siria, Regatul Unit, Norvegia, Germania și alte țări au participat. Ideea era ca aceste țări să fie să se convingă celelalte țări să uh, promită fonduri nu neapărat pentru ajutor umanitar, ci uh, în domenii conexe de exemplu, să se facă investiții în țările vecine Siriei pentru ca refugiații de acolo să aibă acces la uh, educație, la locuri de muncă și așa mai departe. Când am fost în uh, Turcia, când am vorbit cu refugiații sirieni, a fost una dintre uh, preocupări, a fost mai ales lipsa de oportunități pentru tineri copii de 17-18 ani trebuie să pună capăt studiilor și nu au niciun fel de Uh, perspective, nu au niciun fel de oportunități. Bineînțeles că sunt o pradă ușoară pentru extremiști. Deci la Londra a avut loc o dezbatere pe această temă și poate ne puteți spune și dumneavoastră despre concluzii și uh, cum uh, arată viitorul pentru crizele umanitare legate, legate de războiul din Siria. Dar bineînțeles uh, uh, ar, fi mai, ar fi ușor dacă am avea doar Siria, avem și războiul din Yemen, avem, avem conflictul din sudul Sudanului Uh, și uh, Nigeria de Nord-Est. Săptămâna trecută uh, am fost în Kenya și știm că și la granița între, între Somalia și Kenya apar tot mai multe probleme în legătură cu apar tot mai multe probleme în domeniul umanitar, probleme de securitate legate de terorism, care bineînțeles că necesită sprijin umanitar. Deci iată foarte multe subiecte de care trebuie să discutăm, care ne ocupă atenția și vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, Linda. Îmi face și mie o deosebită plăcere să particip la această ședință și să discut uh, o parte din provocările care ne așteaptă în următoarele șase săptămâni în domeniul asistenței umanitare și, bineînțeles, că sunt convinsă că vă interesează să aflați cum președinția olandeză împreună cu, uh, cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul Consiliului să încerce să facă progrese în acest domeniu. Acum, ca să zugrăvim așa contextul general, dacă e să ne uităm acum, în momentul de față, la populația care are nevoie de uh, asistență umanitară, e vorba de 125 de milioane de persoane. Și dacă aceste persoane ar reprezenta populația unei țări, ar fi pe locul 11 la scară, uh, într-un clasament mondial. Dar spre deosebire de noi, uh, Uh, de cetățenii de rând, nu au uh, guverne care să aibă grijă de ei, nu au parlamentari care să-i reprezinte, nu au nicio societate civilă care să uh, le permită să se exprime. Există și nu ne au decât pe noi comunitatea internațională. Și aș dori să spun că ceea ce motivează președinția olandeză în următoarele șase luni să se ocupe de prioritățile umanitare o reprezintă interesul acestor persoane. Multe dintre aceste persoane sunt afectate de criza din Siria, uh, ori se află pe teritoriul Siriei, se pare că între 400 de mii și 1 milion de persoane se află în zonele ocupate, uh, au loc lupte, și aceste persoane sunt luate ostatice și folosite în uh, aceste lupte. Există țări precum Libanul, uh, Iordania și Turcia care găzduiesc uh, comunități de refugiați foarte mari pe perioadă, o perioadă de timp foarte îndelungată și de asemenea, în țările noastre, în Uniunea Europeană, pe teritoriul european, vin aceste persoane care mărșăluiesc uh, și care trec uh, o graniță după alta pe um, acest drum al Balcanilor uh, de vest. Acest refugiat e pentru mulți oameni, nu pentru dumneavoastră, pentru că de mult timp vă ocupați de aceste subiecte, ci pentru mulți oameni care nu au avut o legătură atât de directă cu uh, aceste nevoi ale uh, acestor oameni care trăiesc în uh, situații atât de dificile, datorită uh, crizei din Siria, aceste persoane au primit, au dobândit o față. Dar, așa cum spunea și Linda, nu e vorba doar de Siria, Kenya, uh, uh Sudanul de Sud, Sahenul, uh, El Niño, deci sunt uh, e vorba de o populație extrem de uh, diversă care depinde de noi. Și nu numai din punct de vedere al finanțării, ci și pentru a se putea face uh, auzite. În ultimii ani, în, în ultimul an, în 2015, au avut loc o serie de evenimente care au fost uh, uh, considerate ca un succes uh, în ce privește multilateralismul. Am început la. Uh, deci am spus că. Mul, uh, la Addis Abeba am vorbit despre finanțarea pentru dezvoltare și acolo am uh, convenit uh, obiectivele uh, pentru dezvoltare durabilă. În luna septembrie am avut un uh, acord minunat pe climă și aș dori să mulțumesc încă o dată tuturor francezilor care s-au implicat și acum ne îndreptăm spre Istanbul. Și cred că ar trebui să vedem ca uh, această conferință ca o, uh, o parte dintr-o serie de evenimente în care multilateralismul poate avea efecte concrete pentru acești oameni. În timpul președinției noastre, avem trei priorități uh, de care am dorit să ne ocupăm, uh, pe care am dorit să cooperăm cu dumneavoastră și foarte pe scurt aș dori să le numesc pentru că sunt sigură că uh, aveți întrebări și observații pe care doriți să mi le adresați. O prioritate o reprezintă summitul mondial umanitar și grație eforturilor Parlamentului și aș dori să și felicitări Parlamentului pentru raportul publicat pe această temă. Așa cum spune doamna președinte, raportorul se află în sală. Mulțumesc uh, foarte mult pentru tot ce ați făcut. Deci folosim acest raport pentru, deci ca o bază, ca o temelie pentru a construi o voce foarte puternică europeană uh, în timpul summitului și uh, în pregătirea summitului. Avem trei rapoarte pe care noi președinția le folosim ca uh, muncă de lucru, deci raportul uh, Parlamentului, apoi uh, raportul la nivel înalt, care a fost prezentat și coprezidat de către Cristalina Georgieva, și al treilea raport reprezintă raportul uh, pe care secretarul general uh, l-a, pregătit în l-a, prezentat în februarie. Bănuiesc că e valabil pentru mulți dintre dumneavoastră care au călătorit și au vorbit cu refugiați și cu persoane strămutate în uh, mai multe regiuni din lume. Cu aceste trei rapoarte, care conțin recomandări și limbajul pe care îl uh, uh, înțelegem cu toții, adăugăm și vocea fetelor și a femeilor și a bărbaților pe care îi auzim, uh, o, o auzim în toate aceste locuri de pe glob. Deci folosim aceste rapoarte pentru a pregăti summitul mondial umanitar. Există două aspecte cheie. În primul rând, chestiunile de finanțare. Cum vom putea să continuăm să finanțăm Um, um, viața oamenilor care au fost uh, afectați de crize și au fost uh, prezentate foarte multe idei uh, inovatoare și apoi un aspect mai politic, lipsa de acces pe care o putem constata. Știți, cunoașteți cu toții legislația în domeniul umanitar, organizațiile, ONG-urile, asociațiile ar trebui să aibă acces neîngrădit și liber mă refer la lucrătorii în domeniul umanitar, dar și la cei care doresc să transmit, să ducă ajutorul acolo, uh, dacă e să ne uităm la situația din prezent, accesul acesta nu este garantat, uh, nu este acordat în toate locurile, peste tot uh, și câteodată trebuie să fie chiar negociat. Dar acum, într-o notă mai pozitivă, unul dintre grupurile care și-a început, început activitatea în urma acordului de la, de la München, săptămâna trecută, acest grup a uh, angajat un uh, dialog constructiv uh, cu regimul din Siria și ajunge ajutorul nu numai în Madaia, în Madaia și în alte regiuni din Siria. Deci sunt două aspecte sau două priorități care ar trebui să contureze contribuția Uniunii Europene. Uniunea Europeană este cel mai mare donator, ar trebui să avem o voce mai puternică Uh, trebuie de asemenea să solicităm uh, um, o, o, o, o funcționare mai eficientă a sistemului umanitar și împreună cu celelalte 27 state membre și cu Comisia și cu Parlamentul vom coopera, cu ONG-urile vom coopera și mai strâns pentru uh, ca rezultatele de la Istanbul din mai să fie cât mai satisfăcătoare. Un alt subiect de care ne ocupăm îl reprezintă consensul european cu privire la ajutorul umanitar. Încă o dată e vorba de uh, legislația umanitară și principiile umanitare. Uh, e vorba de o uh, abordare bazată pe nevoi și pe cooperare uh, strânsă și pe coerentă, o coerență. Uh, punerea în aplicare a acestui consens uh, corespunde foarte bine priorităților pe care le-am convenit cu toții. E vorba de prioritățile pentru summitul mondial umanitar. Noi, președinția, avem uh, trei chestiuni uh, uh, pe care dorim să ne sprijiniți. În primul rând, faptul că e nevoie de, e nevoie de inovare în domeniul umanitar. E vorba de chestiuni transversale. Cu toții auziți declarații conform căruia sistemul uh, e deficitar, dar uh, nu e chiar falimentar, ceea ce înseamnă că nu funcționează atât de bine cum ar trebui și ar putea să funcționeze. De exemplu, ar trebui ca și sectorul privat să intervină alte părți, uh, să avem un proces de localizare, deci să implicăm uh, actorii la fața locului, societatea civilă, cetățeni, ar trebui să participe activ la acest sistem și deci am dorit să găsim noi mecanisme pentru obținere bune și vă pot da câteva exemple. Programul, uh, uh, programul alimentar mondial folosește astfel de sisteme, de exemplu, uh, cartele pe baza cărora oamenii pot să meargă la supermarket să cumpere mâncare și așa mai departe. Sunt soluții simple și câteodată ne întrebăm cum, cum se face că Noi uh, am propus soluții atât de complexe, atât de greoaie, când uh, soluții atât de simple și de ușor de uh, pus în aplicare sunt la îndemână. Deci, într-adevăr, cred că trebuie să încercăm să inovăm, dar trebuie să ne gândim și la soluții cu picioarele pe pământ și uh, soluții simple, să zicem, între ghilimele. O, un al doilea subiect reprezintă egalitatea uh, între cele două sexe. Ce constatăm la fața locului este că foarte multe organizații au foarte multe strategii uh, pentru a ține cont de nevoile femeilor și a fetelor. Dar dacă te duci uh, pe teren, uh, îți dai seama că toate aceste strategii sunt frumoase, dar nu sunt puse în aplicare. Un exemplu foarte concret. Uh, Poate că mulți uh, dintre dumneavoastră sunteți la curent de faptul că uh, femeile și uh, fetele au ciclu odată la 28 de zile, dar nu au tampoane igienice. Deci gândiți-vă când, cum e când trebuie să călătorești, să treci 5-6 țări, să vii din Serbia, Macedonia, să ajungi în Germania și apoi în Suedia, cum poți să călătorești fără să ai bunuri de bază la dispoziție dispoziție de care are nevoie lunar. Deci trebuie ca femeile și fetele să aibă o voce, să ne asigurăm că ele nu sunt violate, dar de asemenea și că au la dispoziție uh, obiecte de care au nevoie, uh, obiecte de bază. Deci trebuie să ne gândim și la situația la fața locului și de nevoile pe teren. Și apoi ne axăm și pe uh, strămutarea forțată Uh, a persoanelor. Uh, e vorba de persoane care sunt obligate să își părăsească locul de muncă, casa, familia. Se gândesc că, că uh, pleacă pentru două săptămâni și, iată, 2 ani mai, 10 ani mai târziu se află încă în Kenya, într-o țară vecină. Deci, ideea este cum putem să punem la dispoziție acestor oameni obiectele de care au nevoie, să ținem cont de nevoile lor, să le dăm o voce și cum îi includem în strategiile noastre și în practicile noastre totul pare să fie uh, o uh, listă de priorități extrem de cuprinzătoare și chiar este. Dar este și foarte simplu. Uh, gândiți-vă, puneți-vă în locul unei femei care călătorește spre un loc mai sigur cu trei copii. Gândiți-vă cam de ce ați avea nevoie cam care este uh, sentimentele cu care ai dori să fii uh, primită. Uh, ce ți-ar plăcea să primești? Dacă ți-ar primi, ți plăcea să primești uh, sprijin, să îți faci o casă, să fondezi o casă într-un loc unde ai fost obligată să ajungi datorită violenței, deci Sigur că politicile, strategiile sunt foarte importante, sunt subiecte de care trebuie să vorbim, e de datoria noastră, dar ajutați-mă, vă rog, să încerc să îi ajut pe acest oameni care uh, au fost obligați uh, să își părăsească țara și casa pentru că nu au avut de ales. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră, remarcele dumneavoastră, observațiile, sugestiile dumneavoastră. În timpul acestei dezbateri și de-a lungul acestor uh, luni ale președinției olandeze, aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră, doamnă președinte, dar și cu, comitetul, cu comisia dumneavoastră. Mulțumesc. I think... Vă mulțumesc, doamna ministru. I think very important that we're talking about ne-ați adus aminte de un lucru important. Discutăm despre oameni obișnuiți ca noi, care se află în situații dificile și dacă este să ne uităm uh, înapoi în propriile noastre istorii, cred că fiecare din uh, statul european a avut a trecut printr-o asemenea perioadă dificilă, cetățenii săi au fost refugiați, au trebuit să-și părăsească căminele și um, eu am devenit președinte al acestei comisii în urmă cu 18 luni și în documentele cu care am avut de-a face am întâlnit o, um, un jargon specific, o limbă de lemn uh, pe care nu am uneori Însă uneori în spatele acestei limbi de lemn se ascund niște lucruri foarte simple. Uh, nu trebuie să umplem trei pagini de text uh, inutil dacă un alineat ar fi suficient. Și tocmai de aceea în documentele de uh, pregătire a summitului dedicat ajutorului umanitar am uh, încercat să distilez, să găsesc substanța acestui uh, document, care sunt problemele, ce trebuie reparat, de ce trebuie să ne ocupăm în primul rând. Deci uh, avem nevoie de rezultate concrete pentru cetățeni, nu suntem aici să scriem uh, tratate academice și um, la Davos împreună cu câțiva colegi am, am discutat despre criza umanitară și ni s-a dus aminte că uh, mi s-a dus aminte că Caleu nu este atât de departe de Bruxelles, e la o distanță de doar câteva ore și femei și copii își petrec acolo zilele în uh, frig, deci trebuie să rezolvăm aceste probleme, indiferent de uh, politica pe care o ducem fiecare dintre noi, trebuie să rezolvăm problemele celor care au nevoie de ajutorul nostru. O să încep dându-i cuvântul în primul rând lui Enrica Guerrero Salom, raportorul nostru. Enrica. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îți mulțumesc, uh, Lilian, dacă uh, pot să, să mă adresez cu numele tău. Îți mulțumesc și mă surprinde în mod plăcut să aud un ministru uh, cărui portofoliu este sunt relațiile comerciale externe și cooperare, vorbind atât de pasionat despre ajutorul umanitar. Cred că este un lucru admirabil, ne indică o disponibilitate de a colabora cu noi, așa cum a spus și doamna președintă și sper că și colegii noștri din Comisia INTA Um, să fie atât de apropiați de poziția noastră prin uh, opiniile lor. Desigur, într-adevăr, uh, reprezentanții comisiei care se ocupă de, de comerț uh, ar trebui să fie la fel de apropiați decât colegii, de colegilor din comisie care se ocupă de ajutorul umanitar. Deci, în primul rând, Aș dori să vă mulțumesc pentru rolul proeminent pe care l-a jucat ajutorul umanitar în uh, prezentarea dumneavoastră. Ceilalți membri ai uh, comisiei noastre vor lua cuvântul și își vor exprima propriile păreri, însă eu sunt convins că vor fi de acord cu mine. Am meritat să asistăm la prezentarea dumneavoastră. Uh, o prezentare aliniată cu valorile britanice, valorile proprii Spaniei, de altfel, ale înțelegerii și compasiunii. Pe fond, tot ce trebuie să spun, ce doresc să spun, este că aș dori să reiterez cele spuse de dumneavoastră. Sunt uh, puncte la care ne-am, ne-am referit în mod repetat în comisia noastră, Sunt puncte care reflectă și documentul pregătitor al summitului mondial al, pentru ajutorul umanitar, documente care au fost aprobate de Parlamentul European și sperăm că în luna mai Consiliul European, sub președinția uh, neerlandeză, va adopta o poziție prin care va reafirma poziției Uniunii Europene um, care va fi adoptată la summitul mondial pentru ajutorul umanitar. Cele două puncte cheie asupra cărora doresc să insist puțin sunt, în primul rând, finanțarea. La începutul prezentării dumneavoastră ne-ați spus că suntem la un punct de răscruce uh, istoric. Nu am asistat niciodată la un număr atât de uh, mare de criză umanitară, de o gravitate atât de mare. Nu au existat niciodată în istoria, nu a existat niciodată în istorie un număr atât de mare de persoane um, deplasate care au trebuit să își uh, părăsească uh, casele. Ați, ați spus că dacă toți acești oameni ar fi cetățenii unui stat, statul respectiv ar, ar fi al 11-lea ca dimensiuni de pe planetă. În același timp se desfășoară criza financiară care face ca multe state să se, pre- să se confrunte cu probleme financiare și să își reducă angajamentele pentru ajutorul umanitar. Deci este foarte greu în aceste momente să facem față acestor crize umanitare. După cum uh, știți prea bine, raportul Parlamentului European prezintă o propunere prin care cerem un plan de acțiune uh, global cu o contribuție întinsă pe o perioadă de 5 ani, astfel încât uh, ajutorul umanitar să se bucure de, o, de un mit grad de previzibilitate. Al doilea punct cheie este cel al accesului, acces la persoanele care au nevoie de ajutor umanitar pentru a asigura acest uh, acces, uh, normele ajutorului umanitar și normele dreptului internațional trebuie să fie respectate. Și în ultimele luni am asistat la o deteriorare. Am asistat, de fapt, la cea mai gravă situație de până acum grupuri uh, armate care au uh, împiedicat, acce, uh, împiedicat oferirea de ajutor umanitar. O altă îngrijorare pentru comisia noastră o reprezintă comportamentul războinic, bombardarea Uh, spitalelor, organizația Doctorilor Fără Frontieră, dar și alte agenții care oferă ajutor umanitar au devenit țintele atacurilor militare și noi trebuie să găsim un răspuns în, prin raportul nostru, în raportul nostru menționăm necesitatea de a proteja persoanele care oferă ajutor uh, umanitar, um, acest principiu trebuie să devină unul sacrosanct și ar trebui să fie discutat și la viitorul summit de la Istanbul. În fine, în legătură cu crizele prelungite, este adevărat că aceste crize deseori sunt cauzate nu de dezastre naturale, ci de conflicte armate, conflicte care s-au uh, permanentizat. Linda a menționat vizitele pe care le-am organizat în diferite tabere de refugiați. Dacă este să vizitați uh, Libanul sau uh, Africa, veți găsi asemenea tabere de refugiați care există deja de 40-45 de ani, ceea ce ne arată cât de, cât de, cât de mult au durat aceste crize. Nu aș dori să monopolizez uh, microfonul, însă mie mi se, mi se pare că avem nevoie de un angajament specific pentru susținerea educației. Asemenea, crize uh, care s-au permanentizat uh, generează o criză profundă pentru că generații întregi au fost uh, forțate să-și părăsească căminele și copiii sunt cei care sunt pedepsiți. Copii care trăiesc în tabere de refugiați unde au un acces limitat sau nu au niciun acces la educație. Noi am uh, făcut o propunere și Comisia Europeană lucrează în acest sens pentru pentru a ne asigura că 4% din uh, uh, fondurile ajutorului umanitar sunt alocate uh, garantării accesului la educație. Și aș dori să vă atrag atenția și asupra situației din situația ONG-urilor din Cisjordania și din Israel, Activitatea acestor ONG-uri este restricționată în urma unor noi legi adoptate și este un aspect pe care Uniunea Europeană nu trebuie să-l piardă din vedere în discuțiile purtate. Și după cum am spus uh, de la bun început, cred că și colegii mei vor uh, avea contribuție importantă. Mulțumesc, uh, domnul Davos Știra, la cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru informațiile și pentru angajamentul de care dați dovață față de ajutorul umanitar și cooperarea pentru dezvoltare pe parcursul prânzului pe care l-am avut, la care au participat președinta comisiei noastre și coordonatorii. Ați uh, spus că nu, nu vă interesează atât de mult uh, prerogativele, competențele specifice, ci rezolvarea anumitor probleme. Desigur, în contextul ajutorului umanitar există unele limite pe care trebuie să le respectăm. În același timp, este important să spunem că uneori este, este necesar ca ajutorul umanitar să fie mai strâns legat, interconectat cu asistența pentru dezvoltare. Și într-adevăr, putem crea această legătură între ajutorul umanitar și perspectiva pe termen mai lung a cooperării pentru dezvoltare. Doream să insist asupra acestui aspect și să vă cer eventual în răspunsul dumneavoastră să ne dați mai multe detalii despre cum considerați că ar trebui să arate această legătură pe parcursul președinției neerlandeze. În al doilea rând, ne pregătim uh, pentru a participa la summitul ajutorului umanitar. Enrique s-a referit la acest summit și eu aș dori să mai adaug un aspect. Credibilitatea pentru Uniunea Europeană care va participa la acest summit, pentru că vom fi judecați de partenerii noștri globali prin, prin modul în care gestionăm criza migra, migratorie. Deci dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte și în acest punct de vedere, acestea ar fi uh, binevenite. Și uh, din perspectiva unui cetățean croat, știu că ați uh, vizitat câteva din statele afectate de pe ruta Balcanilor de, de vest. Acest summit urmează să aibă loc în mai și până atunci s-ar putea să fim confruntați cu alte câteva momente critice. Deci, care sunt pregătirile concrete pentru a nu mai fi uh, surprinși de un aflux de imigranți? Știu că dom, domnul comisar Stilianides s-a ocupat uh, de această temă. Mă aduc aminte de momentul în care a semnat acordul de cooperare cu Serbia uh, în afara sistemului uh, european și decizia de a include Serbia în sistemul european a fost una deosebit de importantă pentru că a putut, acest acord a putut fi invocat foarte rapid pentru a permite uh, oferirea asistenței, unei asistențe din partea Uniunii Europene a Serbiei uh, cu ocazia crizei umanitare. Deci am aceste două întrebări, legătura între ajutorul umanitar și dezvoltare și apoi credibilitatea Uniunii Europene și măsurile de pregătire pentru ce ne așteaptă în această uh, primăvară. Mulțumesc, Charles seara să racontă. Merci, Mulțumesc, doamna președinte. La rândul meu vreau să o salut pe doamna ministru din țările de jos pentru acțiune umanitară. Aveți o șansă deosebită, stimate doamne, de a da un glas Europei în aceste circunstanțe excepționale. Și nu e un uh, compliment lipsit de fond pe care îl adresez președinției olandeze aici. Când mă uit la eforturile depuse de țara dumneavoastră în materie de dezvoltare, în materie de acțiuni umanitare și, de asemenea, în materie de noi căi inovatoare pentru dezvoltare, putem avea încredere în dumneavoastră și vă bucurați de sprijinul și solidaritatea noastră. Acest război din Siria e pe care se distrugă totul. Distruge comunitățile și legăturile dintre comunități, distruge pe bărbați, distruge femeile. Dreptul umanitar internațional nu mai e respectat, se distrug spitalele în care lucrează în special <clears throat> Médecins Sans Frontières și nu se mai respectă nimic. În fața acestei situații avem Turcia, care este la capătul puterilor. O să-mi rezum comentariile legate de Turcia în <clears throat> domeniul refugiaților. În curând o să fie 3 milioane de refugiați. <clears throat> Libanul nu mai poate, nici Iordania. <clears throat> Țările din regiune care înainte mai aveau fonduri nu mai au. Din potrivă, trebuie să intre în rezerve pentru că <clears throat> prețul petrolului la limitele cele mai de jos. Mai rămân SUA care fac ceva, dar foarte puțin. Am văzut la conferința de la Londra, s-ar fi putut accepta și un angajament mai puternic al acestor state, da de fapt rămâne Uniunea Europeană ca ancor, ca singură sursă care se dă un pic de speranța că, pentru oamenii care și-au pierdut demnitatea, care a fost mâncată de câini. E oricum o provocare istorică pentru Uniunea Europeană. Să ne gândim o, în singur moment dacă Germania s-ar prăbuși dacă doamna Merkel ar eșua ca urmare a criticilor pe plan intern. Ce am mai avea ca arme de ruptă? Nu mai avea nimic și ar fi sfârșitul unei anumite Europe. Și asta ne <clears throat> marchează pe noi aici, în acest Parlament. Ne temem să vedem că totul e distrus ca tot restul în jurul Siriei și celor care ar putea să reziste. Și noi ne simțim amenințați de această distrugere. Eu cred că trebuie să dramatizăm puțin discursul. Nu mai putem face afaceri obișnuite, business as usual. Trebuie să spunem clar și răspicat dacă toate celelalte lucruri nu merg bine. Și dacă, din potrivă, suntem de părere că trebuie să sprijinim aceste populații pentru a încerca să atenuăm efectele acestei crize, pentru că noi suntem singuri atunci care e dimensiunea provocării politice, logistice, bugetare pe care trebuie să ne asumăm? Cred că trebuie să anunțăm cifrele de care e nevoie, să spunem foarte limpede. Și cred că dumneavoastră sunteți în măsură să faceți acest lucru și în discuțiile cu domnul comisar Stelianide și cu președintele comisiei să cere să se facă. Trebuie să se explice opiniei publice despre ce e vorba dacă se ajunge să se comunice că Uniunea Europeană poate să fie la înălțimea provocării cu condiția ca toată lumea să-și asume partea. Iar cei care nu vor să facă nimic încearcă să-i împiedice pe ceilalți să avanseze, cred că trebuie să facă o clarificare pentru a ști care sunt actorii care pot să contribuie cu o soluție, cei care doresc să contribuie trebuie să fie lăsați să acționeze. E momentul acțiunii. <clears throat> dar e nevoie de acest efort de clarificare și apoi se fac anunțuri destul de dramatice pentru a face față problemelor. Și dacă prezentăm bine nevoile în acest sens, sunt cu totul suportabile. Sunt chiar mult sub ceea ce anunțase Uniunea Europeană că vrea să facă în materie de dezvoltare, pentru politica de dezvoltare. De altfel, o simplă reflexie. Uniunea Europeană s-a dus la Addis Abeba să anunțe că până în 2030 va face ce n-a putut să facă în 2015, dar ce promisese în 2005. Cum vom face atunci? Cum vom proceda? Printr-o creștere treptată, graduală, caz în care în 2016 ar trebui deja să avem o a 15-a parte din efortul care trebuie făcut pentru a se ajunge la 0,7%. Putem, de asemenea, să primim, privim lucrurile din cealaltă perspectivă. Dacă în 2016 avem nevoie de mai mult de a 15-a parte, să facem acest efort acum, chiar dacă trebuie ulterior să mai frânăm. Dar cred că nu putem să rămânem în business as usual, pentru că așa mergem drept în zid și n-am mai întâlnit și înainte de această ședință puteți să vă bazați pe sprijinul necondiționat al acestei comisii și sper că împreună putem să jucăm un rol foarte important cu comisarul Sirinez, cu doamna Mogherini, cu întreaga comisie. Cred că e un moment atât de dramatic încât nouă trebuie să anunțăm uh, clar despre ce e vorba. Nu mai aveți mult timp și puteți conta pe sprijinul nostru. Mulțumesc! Very much. Mulțumesc! Doi alți colegi mi-au spus că mai doresc să ia cuvântul, nu știu dacă altcineva. Altcineva, Haida Hautala, apoi Arneliț. Vă mulțumesc, doamna președinte. Bine ai venit la Comisia pentru Dezvoltare, Lilian. Cred că putem sprijini necondiționat cele trei priorități ale agendei umanitare ale președinției neerlandeze. Cu toate acestea, nu cred că vom fi un actor credibil la Istanbul cu o finanțare în scădere și cu o dezbatere tot mai controversată despre unde ar trebui să ajungă această finanțare. Eu mă aștept ca președinția neerlandeză și tu personal să apărați pe de o parte sporirea bugetului uh, umanitar, inclusiv din partea Uniunii Europene și pe de altă parte să nu lăsăm criteriile asistenței oficiale pentru dezvoltare și noile interpretări a modului în care această asistență oficială de, pentru dezvoltare poate fi folosită în uh, situații de criză. Nu știu dacă nu există o contradicție din acest punct de vedere cu agenda tradițională în domeniul ajutorului umanitar urmată de țările de jos. Și poate ne dai mm, detalii suplimentare despre cum se împacă aceste două dimensiuni uh, contradictorii. De dimineață am discutat despre comitetul DAC din cadrul OCDE, în care faci, faci și tu parte, cred, uh, și pe, pe mulți dintre noi ne îngrijorează faptul că uh, noua situație în care există un număr atât de mare de criză, pur și simplu ne va reduce posibilitățile de a ne-a desfășura activitățile noastre de bază, de a eradica, eradica sărăcia. Și cred că majoritatea problemelor pe care trebuie să le rezolvăm în această primăvară se referă la dezvoltare și finanțarea ajutorului umanitar. În al doilea rând, trecem prin această situație menționată tocmai de Charles Gărâns și de tine. Lipsa totală a respectării dreptului internațional. Am înțeles că nu acesta va fi punctul central discutat la summitul uh, umanitar, însă care este și părerea ta? Uh, eu cred că toate aceste puncte ar trebui să fie discutate și în, uh, în uh, plenară, în fiecare săptămână. Alte noi uh, spitale și școli sunt bombardate și care este părerea ta față de Rusia? Pentru că Rusia pare să bombardeze în mod intenționat țintă civile, apoi neagă acest lucru, spune că nu aceasta a fost intenția. Care poate fi uh, răspunsul nostru? Desigur, există și unii care cred că Rusia își dorește, de fapt, ca Uniunea Europeană să fie inundată de refugiați și ne aflăm, într-adevăr, într-o situație foarte dificilă și eu uh, mă număr printre colegii care uh, te sprijină din acest punct de Din acest punct de vedere. Mulțumesc, Arneliț. Vă mulțumesc. Mulțumesc și pentru invitația pe care ne-ai uh, uh, înaintat-o. Eu împreună cu câțiva colegi am participat deja la conferința din uh, decembrie, ocazie cu care am văzut cât de mult ați, ați lucrat în legătură cu comerțul echitabil, de exemplu, și pe mine m-ar interesa ce se va întâmpla cu, text, cu inițiativa privind textilele, pentru că știm că și Comisia Europeană are o inițiativă în acest punct de vedere. Este o temă aprins de, discutată și în, și în Germania și în Franța se discută această temă, deci dacă ai putea să ne dai mai multe detalii în legătură cu această temă, ar fi foarte interesantă. Din punctul de vedere al finanțării, ai menționat conferința de la Disabeba și acum noi discutăm, de exemplu, ce trebuie să facem cu fondul fiduciar pentru Africa și există această întrebare mai generală. Cred că țările de jos au contribuit cu, cu 15 milioane. Statele membre au, s-au angajat că vor plăti 3 milioane și însă au spus că doresc să poată decide ce, unde vor fi cheltuiți acești uh, bani și cresc, crezi că din acest punct de vedere structura acestui uh, fond fiduciar, fiduciarii va asigura eficacitatea. Comisia Europeană a finanțat cu 1,8 miliarde de euro acest uh, fond. Pe de altă parte, uh, statele membre nu au contribuit decât cu 80 de milioane de euro și um, ce ar trebui să facem pentru ca pe viitor să nu mai există această discrepanță? Deci în momentul în care se creează un nou instrument, cum ne putem asigura că și statele membre vor contribui? O să, aș dori să revin la tema educației. Um, socialdemocrații au, s-au luptat ca 4% să fie alocate activităților educaționale din ajutorul uh, umanitar, plecând de la un procent de 2%. Sper că acest acord uh, va fi sprijinit și de Consiliu și aș dori dacă ai timp să spui câteva, câteva lucruri și despre viitorul acordului de la Cotonou și un ultim punct, criteriile asistenței oficiale pentru dezvoltare sunt o temă foarte importantă în Germania. Angela Merkel s-a angajat, se angajase că va că bugetul pentru dezvoltarea Germaniei va ajunge la 0,7% din, uh, din PIB, dar dacă cheltuielile pentru refugiați vor fi socotite ca fiind parte din uh, acest buget, nu știu ce se va întâmpla, pentru că din partea Germaniei și din partea Germaniei trebuie să fie respectat acest procent de 0,7, așa cum au demonstrat și alte state. Mulțumim. Cu asta se încheie intervențiile colegilor. Aș dori să subliniez și eu că această chestiune în legăturii între finanțarea umanitară și finanțarea pentru dezvoltare. Colegii au vorbit despre finanțare pentru educație și cred că au perfectă dreptate. Știu că domnul comisar Sirianidis a fost în tabăra din Kenya, una dintre cele mai mari tabere de refugiați din lume, unde sunt oameni care s-au născut acolo și care între timp au devenit uh, mame, deci au petrecut 19-20 de ani în tabăra respectivă. Deci taberele devin uh, orașe de refugiați, cam ca și ce s-a întâmplat în Palestina. Un alt exemplu. Am dat premiul Saharov doctorului Denis Mukwege anul, anul trecut pentru drepturile omului și doctorul Mukwege are un spital în uh, RDC și se ocupă de femei care sunt victime ale violențelor sexuale și copii, chiar și bebeluși victime ale violențelor sexuale și ne-a explicat o problemă care încă nu s-a soluționat, o problemă simplă. A spus că e finanțat din Uniunea Europeană cu ajutor umanitar de la ECO, dar dacă vine la o femeie care are probleme ginecologice din cauza unor probleme la naștere, nu trebuie să o trateze pentru că Finanțarea vine de la ECO, care e proiect finanțat de dezvoltare, că e vorba de nevoie de sănătate pe termen de lungat. Mi se pare o nebunie dacă ești medic pe teren și încerci să gestionezi un buget. <clears throat> Am păstrat legătura cu acel doctor și se pare că acest conflict de finanțare nu e soluționat. Oamenii vor să aibă o mai mare finanțare pentru ce e necesar pe teren, să facă ce e necesar să nu ne amestecăm în competențe. Evident că e o diviziune nebunească de competențe între ce privește fluxurile de finanțare. Comisia are o anumită înțelegere, examinează problema, dar e vorba de probleme bugetare din Uniunea Europeană. Sper că vom reuși să depășim astfel de probleme și când ajungem la summitul umanitar mondial să utilizăm pregătirea summitului pentru a rezolva problemele interne. Probabil că se întâmplă și în departamente sau guvernamentale în diverse ministere unde există linii bugetare diferite, diverse rubrici. Da? E vorba de jargonul despre care vorbim. Despre asta vorbim, despre probleme simple de finanțare unor probleme <clears throat> pe termen delungat în tabere de refugiați cu finanțare publică. Doamnă ministru, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Le mulțumesc și membrilor comisiei dumneavoastră pentru toate întrebările și observațiile făcute. Mă bucur să aud foarte mult sprijinul și angajamentul dumneavoastră pentru agenda pe care am prezentat-o. Permiteți-mi să spun, desigur, că pentru că deținem președinția acum, am ocazia să vin aici să discut cu dumneavoastră, dar odată ce trece președinția, acest angajament nu se sfârșește. Cred că ar fi bine dacă am putea continua să conlucrăm în legătură cu aceste probleme și după încheierea președinției. Pentru dumneavoastră ar fi bine să știți că, desigur, că acum <clears throat> ținem legătura și cu colegii din Slovacia care lucrează cu noi și sunt pe deplin angajați să ducă mai departe agenda după cum e necesar. Vrem să oferim o anumită continuitate în legătură cu aceste probleme. Am dorit să se rezolve în aceste șase luni, dar știm cu toții că ar fi o promisiune de șartă e nevoie de alte eforturi și de continuarea activității. O să mă refer mai întâi la chestiunea migrației. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre asta în contextul summitului umanitar mondial, dar unii dintre dumneavoastră, unii care veniți dintr-o țară care face parte din ruta Balcanilor Occidentali, alții care au fost în tabere de refugiați și ați discutat cu oameni despre nevoile lor. Evident, cred că atunci când ne uităm la situația așa cum e, sunt trei părți geografice legate de context. Una e situația din Siria, desigur. Aici e vorba de problema accesului la care v-ați referit mulți dintre dumneavoastră, dar și problema bombardării spitalelor. Am văzut-o în Siria în ultimele săptămâni, am văzut-o și în Yemen cu câteva săptămâni în urmă, am văzut-o și în Kunduz acum câteva luni. Și aș vrea să sprijin ah, mesajul uh, Biroului ONU pentru Drepturile Omului cred că s-a prezentat ieri sau alteri, că trebuie cu toții să ne angajăm să punem capăt situații în care cei care comit astfel de crime rămână pedepsiți, pentru că e vorba de o impunitate. Nu e doar despre a nu da acces, ci și de a se implica în mod activ în a-i face pe cetățeni să sufere. Știu că la summitul mondial umanitar și știu că domnul comisar Siriniades este foarte angajat să aducă în discuție acest subiect și la summit să discute despre dreptul umanitar și accesul umanitar, despre raportarea și monitorizarea acesta comis pentru ca și să fie aduși în fața justiției. O parte integrantă a agendei umanitare o reprezintă Efortul de a ne asigura că aceste crime nu sunt date uitării, că impunitatea nu va deveni normă. Și cu toții avem o datorie în acest sens să analizăm, să raportăm, să punem faptele cap la cap, să discutăm despre ele nu doar între noi, ci și cu un public mai larg. Examinând problema migrației, încercând <clears throat> să vedem dacă te duci în Italia, unde te, unii se duc în Liban, Iordania, în Turcia, țările de jos ca țară și mă bucur să spun că putem continua să facem acest lucru ca președinție. Am sprijinit foarte mult uh, diverse planuri uh, cuprinzătoare cu acele trei țări, Turcia, Uniunea Europeană, acordul respectiv s-a referit la ajutor umanitar și la educație, despre care o să spun câteva cuvinte puțin mai târziu, dar și pentru Liban și Iordania. Comisia lucrează acum la astfel de pachete. S-au formulat uh, aproximativ 10 sugestii în legătură cu elementele pe care se le includă un astfel de pachet inclusiv dreptul la educație, pentru că una dintre forțele motrice pentru cei care se deplasează din Turcia, Liban și Iordania e tocmai lipsa de educație, deși țările respective fac tot ce pot. Educația e un element, dar și măsuri legate de comerț. În domeniul contingentelor, asistență comercială pentru îndeplinirea acordurilor comerciale care există și sprijinim Comisia să continue eforturile legate de aceste chestiuni. E ajutorul umanitar, e ajutorul pentru dezvoltare, dar și mecanisme de sprijin legate de comerț pe care ar trebui să le utilizăm pentru că le avem la dispoziție. Deci am sperat să fim în măsură să prezentăm acest lucru. Comisia sperăm că va prezenta pe durata președinției și sperăm că Parlamentul va putea să sprijine. Noi am sprijinit foarte mult uh, ținta de 4% legată de educație. Cred că la nivel național atingem chiar 5%. În angajamentul făcut de seria de jos la Convenția de la Londra, în legătură cu 25 de milioane plus 10 milioane pentru Banca Mondială, pentru anumite concesii soft legate de împrumuturi, am pus deoparte 10 milioane pentru educație. Aș sprijini ce au spus unii dintre dumneavoastră în legătură cu nevoia ca finanțarea Uniunii Europene să fie puțin mai pe termen delungat și să nu fie alocată, să avem o evaluare a efortului olandez legat de asistența umanitară pentru ultimii cinci ani, dacă nu mă înșel, și s-a tras concluzia că una dintre reușitele, ca să le spunem așa, abordării olandeze a fost faptul că dăm o sumă relativ mare de finanțare europeană nealocată agențiilor ONU, dar și Crucii Roșii și ONG-urilor, ca să fie flexibile să le utilizeze fondurile după cum consideră de cuvință, având în vedere mandatul umanitar pe care l-au și sprijin ferm din nou ce a spus unul dintre dumneavoastră, în sensul că ar trebui să fie o, un principiu călăuzitor pentru finanțarea europeană și sunt pregătită să discut cu domnul comisar Stenianidis dacă bugetul permite, dacă bugetul european ne permite să facem asta în modul și în um, suma sau procentul, cum doriți să exprimăm pentru că aceste lucruri să se întâmple. Deci, E o discuție pe care o să o am cu sprijinul dumneavoastră, o să o am cu domnul comisar Stilinides și Cred că e foarte important să avem această conversație. Acum, în ce privește Balcanii Occidentali, după cum s-a menționat de către prietenul de aici, m-am întors dintr-o călătorie în Slovacia, Slovenia, Austria, Croația și Serbia. Serbia este una dintre țările cu un rol cheie în care prin care trec mulți oameni, după cum spuneam. Și nu știu dacă e un limbaj diplomatic, dar e bine că s-au exprimat foarte vocale în legătură cu nevoile legate de bunuri și servicii și am putut să angajez sau să le las patru ambulanțe, patru mii de saci de dormit, au o listă cuprinzătoare a nevoilor. și, de asemenea, la nivel bilateral și adevărat pentru Uniunea Europeană? Desigur că e o dilemă. Să facem disponibile fonduri din asistența oficială pentru dezvoltare? Dacă pui întrebarea fără să spui contextul, lumea ar putea spune poate că nu, pentru că nevoile sunt atât de mari, sunt uriașe pretutine în lume, dar dacă ne uităm la imagini, cale la care v-ați referit și dumneavoastră, alții ați vorbit de situația din Balcanii Occidentali, cred că ar trebui să dăm dovadă de o mare creativitate, să utilizăm resursele de care dispunem, pentru că odată ce oamenii intră în Uniunea Europeană, nevoile lor ar trebui să fie asigurate, poate nu neapărat într-o manieră permanentă, dar în fine, dacă e frig, dacă plouă, le e foame, le e sete, profit de ocazie să îi mulțumesc cetățenilor din Uniunea Europeană, dar și în alte țări, din unele țări europene care nu sunt partea Uniunii Europene, care au dat atât de mult ajutor în țările de jos, în ultimul an, pentru fiecare refugiat care a intrat țara, a existat un voluntar care spun salut, vreau să te ajut și sunt convinsă că în multe alte țări s-a întâmplat același lucru. Deci cred și sper să discut despre asta și la Consiliu în luna mai, în legătură cu modul în care să ne ajutăm unii pe alții și să utilizăm cât mai creativ uh, fondurile disponibile. În Olanda am făcut ceea ce se cheamă front-loading, o utilizare anticipată, poate o opțiune și în bugetul european, dar după cum spunea și Heidi, nu vrem să utilizăm bani uh, destinați dezvoltării într-o măsură prea mare pentru a rezolva nevoile umanitare și cred că bugetul umanitar din Uniunea Europeană e semnificativ și ar trebui să ne concentrăm pe utilizarea lui cu o mai mare eficiență și eficacitate și ajung din nou la summitul mondial umanitar și la anumite elemente. Am recepționat mesajul dumneavoastră de a utiliza diverse mijloace de finanțare să fim în continuare un actor uh, cât mai uh, important în frontul umanitar. Cineva din Luxemburg a spus singura uh, luminiță de speranță e finanțarea europeană. Desigur că e adevărat dacă ne uităm la cifre și la cât s-a promis, dar aș vrea să profit de ocazie și să apreciez contribuția noilor donatori sau emergenți. Statele din Golf contribuie tot mai mult prin sistemul ONU, ceea ce cred că noi cu toții am salutat și am vrea să vedem mai multe astfel de exemple. Summitul Mondial Umanitar e o ocazie excelentă nu doar să vorbim între noi, donatorii mai tradiționali, ci să includem și pe donatorii noi emergenți. Vorbim despre bani, desigur că nu putem să uităm de discuția în derulare legată de AOD, Asistența Oficială pentru Dezvoltare. Heidi, tu ai adus în discuție acest subiect. Mâine e întâlnire la nivel înalt la Paris pe această temă și, desigur, serie de jos ca țară, pentru că unii mi-a cerut să mă refer și la poziția olandeză, care s-ar putea să fie diferită de poziția președinției olandeze. Vreau să precizez diferența clară, dar președinția sau poziția olandeză de câțiva ani, definiția AOD, trebuie să se modernizeze, trebuie să o revizui. Lumea s-a schimbat și la Addis Abeba s-a decis că există niște fluxuri de finanțare pentru dezvoltare. E AOD, implicarea sectorului privat și regimurile fiscale echitabile și cred că Parlamentul European a fost foarte activ pe acest front, uh, cel de-al treilea front de asemenea. AOD, finanțarea respectivă, e în scădere relativă, dar nu și-a pierdut deloc uh, din importanță în ce privește tipul de finanțare pe care putem să o facem. Țările cel mai puțin dezvoltate, zonele afectate de conflict, finanțarea umanitară. Dar, din nou, după cum vă spuneam, credem că ar trebui să se modernizeze. Ar trebui să includem instrumente din sectorul privat. Aceasta e poziția țărilor de jos. Ar trebui să putem să dăm uh, formare în materie de drepturile omului pentru forțele de securitate, din nou poziția noastră și ar trebui de asemenea să examinăm ajutorul umanitar care este furnizat de părțile guvernamentale din domeniul militar și de securitate, dar în cadrul umanitar. Trebuie să fie transparent, să nu existe o inflație de elemente AOD și să consolidăm concentrarea pe țările cel mai puțin dezvoltate. Iată unde ne aflăm. Nu toate statele membre ale Uniunii Europene sprijină această agendă de modernizare, dar lent <clears throat> dacă și alți actori cheie reușim să nu există un efect de inflație, ci de modernizare. Există și o altă chestiune și anume o parte a definiției legate de AOD dacă este că în primele 12 luni în care intră în țara noastră refugiații, pot să fie finanțați de bani din AOD. Desigur, asta reprezintă o povară pe buget. Pe de altă parte, vedem și am discutat asta la Consiliu sub președinția Luxemburgului. Avem și o responsabilitate comună să ne ocupăm de nevoile refugiaților odată ce au intrat în țările noastre. Și pentru noi, uneori, e o dilemă în țara mea. Niciun refugiat care intră în țară n-ar trebui să doarmă pe stradă. Le-am dat uh, lucrurile de care au nevoie și a spune că e un rol pe care putem să-l jucăm și la nivel național. Presiunea asupra bugetului nu este foarte mică și cu toții trebuie să-i facem față uh, unii uh, plafonează, noi uh, avansăm sume uh, la nivel național, dar până la urmă e, face parte din uh, asistența oficială pentru dezvoltare, așa funcționăm de 25 de ani încoace. Un alt subiect legat de migrație reprezintă fondul uh, fiduciar sau sunt fondurile fiduciare. Și uh, dumneavoastră a spus câteva întrebări în legătură cu uh, fondurile fiduciare. Considerăm că sunt mecanisme pentru a obține rezultate concrete, considerăm că există suficiente resurse în fondurile fiduciare și cum uh, vedem uh, viitorul acestor fonduri uh, fiduciare. Poziția mea și cred că nu mă înșel, e poziție împărtășită și de celelalte state membre, nu credem că ar trebui să instituim un fond fiduciar pentru fiecare criză, pentru că ajungem la o inflație și ne aflăm într-o situație în care, doamnă președinte, ați descris-o, nu se mai știe, suntem dezorientați uh, uh, în legătură cu raportarea și așa mai departe. Până la urmă, ar crea mai multe probleme și nu am rezolvat uh, situația dar acestea fiind spuse, felul în care uh, gestionăm bugetul european de-a lungul timpului și de altfel uh, e o temă pentru fiecare președinție în parte, este că bugetul european ar trebui să fie mai flexibil și cred că și la nivel de uh, președinții uh, se poate lucra împreună cu Parlamentul. Nu cred că ar trebui să pierdem din uh, responsabilitate și uh, predictibilitate, dar trebuie să câștigăm pe planul predictibilității și al flexibilității. E greu, ușor de spus, greu de făcut. Fondurile fiduciare cred însă că aduc valoare adăugată uh, acțiunii europene. Republica Centrafricană, de exemplu, pentru această țară fondul fiduciar a fost uh, foarte util, la fel ca și la Valeta. Uh, la Valeta lucrările au început foarte bine, dar avem două preocupări. În primul rând, faptul că uh, era un summit la care nu participa doar Uniunea Europeană, ci și Uniunea Europeană discuta cu Africa și deci am, uh, a trebuit, am solicitat mai multă implicare din partea partenerilor africani Uh, nu doar să ne prezentăm uh, noi prioritățile, ci să invităm să-și aducă mm, contribuția la aceste priorități, să uh, acționeze împreună cu noi și apoi să facem legătura cu agenda mai vastă care a fost discutată la summitul de la Valeta, migrație, politicile de returnare, angajamente, instrumente de apărare comerciale și așa mai departe. Și felul în care fondurile sunt cheltuite, um, se pierde din, uh, uh, din vedere acest uh, focus. Noi credem că este mai bine să ai o poziție mai modestă, pentru că nu poți să ai costuri eh, administrative suplimentare pentru fiecare instituție europeană. Uniunea Europeană ar trebui să dăm un exemplu pozitiv și nu să dăm eh, doar lecții și să spunem altora ce ar trebui sau nu să facă. La summitul de la Valeta am spus că ne-am dorit să se depună accent, să se pună accentul pe oportunitățile de angajare pentru tineri, mai ales uh, încă o dată în contextul migrației. Doamnă președinte, trebuie să mai spun ceva despre inițiativa cu privire la industria textilă în încheiere, pentru că sper că am uh, încercat uh, să reacționez la comentariile dumneavoastră în ce privește inițiativa privind industria textilă ea uh, urmează să fie lansată în aprilie. Există o cooperare foarte strânsă între Uniunea Europeană, Comisie, Germania și Olanda, regatul, Uni uh, regatul țărilor de jos. Uh, e o legătură directă cu politicile comerciale, pentru că în unele țări avem regimul GSP+, care este foarte util în dialog, de exemplu cu Pakistanul, în legătură cu felul în care Uh, tratează această industrie a uh, confecțiilor și, încă o dată, în calitate de ministru de, uh, pentru ajutor și de comerț, pentru mine e normal să spun că trebuie să combinăm perspective, dar e clar că nu e evident pentru toată lumea acest lucru. Dar ne-am dorit să se combine aceste două elemente pentru că comerțul poate, dacă este bine făcut și adesea Uniunea Europeană face bine comerț, sigur că mai, e loc de mai bine, dar comerțul poate fi un element foarte puternic care să ducă la creștere economică uh, inclusivă și ajutorul, asistența trebuie folosită pentru țările în curs de dezvoltare, uh, cele mai puțin dezvoltare pentru a permite populațiilor defavorizate să fie protejate și uh, să se exprime, dar combinate duc la un instrument foarte puternic pe care îl putem folosi pentru a face mai mult decât facem sau am făcut până acum. Deci, de această dată vom încerca să transmitem acest mesaj în timpul președinției noastre. Inițiativa privind convecțiile este un mm, exemplu minunat pentru a arăta cum în cadrul european putem folosi astfel de inițiative și sperăm să avem și mm, inițiative de acest gen uh, și pe viitor. În orice caz, Uh, ne bazăm pe sprijinul și pe sugestiile comisiei dumneavoastră. Sper că am răspuns tuturor și dacă nu, haideți să păstrăm legătura și să uh, dăm uh, curs dezbaterii noastre. Din aplauze cred că ați primit răspunsul implicit dar în orice caz ați trecut în revistă toate aspectele în legătură cu ce spuneați în legătură cu asistența oficială pentru dezvoltare și faptul că uh, trebuie să existe finanțare și activității umanitare în Uniunea Europeană. În urmă cu câteva luni, ONG-urile mi-au spus că, uh, de exemplu, dacă merg la Lesbos, uh, nu au niciun fel de finanțare la nivel european pentru că ECO nu finanțează asistența umanitară pe teritoriul Uniunii Europene. Deci nu știu cui să se adreseze să primească fonduri. Uh, le-am spus că poate că ar fi bine să abordeze comisia la nivel înalt. Poate că s-a rezolvat problema, dar în orice caz e nevoie de mai multă flexibilitate. Cei de la LECO sunt cei care se ocupă de ajutor umanitar, uh, cei care se ocupă de migrația uh, pe plan intern și așa mai departe. Fiecare uh, Uh, se ocupă de ca lui, ori cred că ar trebui să facem uh, legătura între aceste domenii. Mulțumesc foarte mult, vă urăm mult succes uh, pentru următoarele luni ale președinției olandeze. Știu că veți coopera cu noi foarte strâns pe viitor. Mulțumesc! Okay, colleagues, we'll get straight on because we have a lot of business Trebuie să trecem la treabă pentru că mai avem foarte multă treabă. Dacă doriți să părăsiți sala, vă invit să o faceți în liniște și vă mulțumesc anticipat, mulțumesc foarte mult. Trecem acum la un raport foarte important, uh, coerența politicilor de dezvoltare. Tocmai vorbeam despre uh, legătura dintre comerț și ajutor, e o legătură foarte importantă și acum o să dăm cuvântul domnului Preda, care este raportorul nostru. Uh, îl rugăm să ne prezinte raportul său. După cum știți, uh, Știți că aceste politici au un efect asupra țărilor în curs de dezvoltare și nu trebuie ca politicile uh, de dezvoltare să fie subminate. Din 2 în 2 ani se face o evaluare Dragi colegi, vă rog, dacă toată lumea vorbește în timp ce eu încerc, încerc să conduc reuniunea, nu am cum să funcționez normal, deci vă rog frumos să părăsiți sala în liniște. Uh, în fiecare a, din 2 în 2 ani, DEVE uh, uh, publică un raport din proprie inițiativă în reacție la raportul Comisiei. Avem agenda deci, cu privire la Uh, SDG și trebuie să, dăm, uh, să arătăm faptul că Uniunea Europeană dă exemplul. Cristian Preda, aveți cuvântul. Și acum o să mă asigur că se păstrează liniștea în sală ca să vă puteți prezenta raportul în mod uh, potrivit. Vă rog frumos să nu țineți ședințe în timpul ședinței. Vă rog frumos, vă rog, nu se poate afară din sală. Preda produce um, Să-i permitem domnului Preda să își prezinte raportul <clears throat> în mod adecvat. Vă rog, domnule Preda. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă bucur de faptul că astăzi pot să prezint o primă versiune a acestui raport cu privire la coerența politicilor de dezvoltare. Ieri a avut loc un uh, seminar pe această temă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 deci, colegii de la PP au participat aproape toți, din păcate celelalte grupuri politice nu ne-au onorat cu prezența, dar în orice caz a fost o audiere foarte interesantă cu um, personalități în mediul universitar, cu personalități importante de la ONU, uh, ONG-uri și deci am avut un schimb foarte interesant timp de două ore și jumătate, un schimb foarte rodnic și care sper să ne ajute, cel puțin pe cei care am participat, să abordăm intelectual, spune domnul Preda, uh, acest subiect și aș dori să mulțumesc uh, secretariatului pentru că au, uh, au organizat acest seminar. Cred că a fost organizat la momentul potrivit, chiar înainte de discutarea raportului la comisia noastră astăzi. Coerența politicilor în favoarea dezvoltării nu este un subiect ușor, facil, pentru că uh, Uh, acoperă mai multe politici și, bineînțeles, uh, ar trebui să discutăm, să abordăm toate aceste uh, temele. Există, în orice caz, această ispită, dar personal sper că nu i-am cedat aceste ispite am încercat să uh, desemnez uh, obiective foarte clare în ce privește rolul Parlamentului în acest an și aș dori să-i rog pe, că, pe colegii raportori din umbră să facă același lucru, să uh, facem o diferență. Deci, repet, dacă vrem în numele coerenței să vorbim de tot, riscul este să avem un patchwork care să ne împiedice să uh, vedem uh, lucrurile cu claritate. Deci, uh, uh, un prim apel este să vă, vă rog să vă axați pe elementele care să ne permită să facem diferența. Eu cred mai ales că raportul trebuie să se axeze, axeze în acest an pe două teme principale. În primul rând să vedem cum acest concept al coerenței politicilor în favoarea dezvoltării, cum poate fi uh, conjugat cu agenda uh, 2000 30 și un al doilea element este să vedem cum putem să îmbunătățim uh, instrumentele din uh, politica de securitate comună. Deci, această idee este să înscriem această politică în Agenda 2030 și care sunt mijloacele pentru a îmbunătăți instrumentele de care avem, pe care le avem la dispoziție uh, în domeniul politicii de securitate comună. Aș dori să vă prezint cele două axe. În primul rând, să nu uităm că alți actori au început deja o, o reflexie aprofundită pe această temă pentru ca politica de securitate comună să fie uh, transmisă, uh, să fie transformată în uh, coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă, Uniunea Europeană încă mai are de făcut pași în acest sens. Alți actori au făcut uh, deja uh, tranziția. Nu vom fi singurii care vor face această tranziție. Comisia va avea un proces similar care uh, prin raportul anual va înscrie acest uh, principiu al uh, politicilor de dezvoltare într-o perspectivă mai vastă. Deci va exista raportul anual. Trebuie să revedem, să revizuim și obiectivele de dezvoltare la nivel mondial pentru a nu avea această concepție de tip donator-beneficiar. Să avem principii care să se aplice tuturor. Realitatea este că Uh, în momentul în care ieșim din uh, contextul Uniunii Europene, acest uh, concept de CPD nu e, nu e înțeles la nivel internațional. Deci nu o reușim să integrăm CPD-ul în obiectivele de dezvoltare durabilă dacă ceilalți actori cheie ai dezvoltării SUA, Japonia și țările BRICS nu participă la acest efort. Deci rolul Uniunii Europene trebuie să încerce să universalizeze uh, CPD-ul. Deci, iată care este obiectivul sau axa, pista de reflexie uh, din raportul meu. Apoi voi încerca să mă asigur că uh, instrumentele CPD sunt mai rafinate. Deci, uh, acest exercițiu este foarte complex la nivelul Uniunii Europene și cred că cu cât uh, un exercițiu este mai complex, cu atât instrumentele folosite trebuie să fie pertinente și eficiente. Deci nu cred că trebuie să creăm, să, să creăm noi instrumente, uh, trebuie însă să folosim aceste instrumente în modul cel mai coerent posibil și în modul cel mai pertinent posibil. Deci eu nu sunt pentru noi instrumente ci cred că ar trebui să folosim cât mai coerent instrumentele existente. Și în acest sens, cred că uh, în ceea ce privește punerea aplicare acestei coerenței politicilor în favoarea dezvoltării să se facă uh, în modul cel mai clar posibil. Singurul mod uh, de a proceda astfel este ca această coerență a politicilor pentru dezvoltare să facă obiectul unui summit european. Și am spus acest lucru și în textul meu. Trebuie să organizăm un summit exclusiv pe această Uh, temă. Deci la Consiliu am putea face ca acest concept să fie uh, prezentat la nivel politic. Nu sunt sigur că este cunoscut, îmi cer scuze pentru lipsa mea de diplomație, dar, uh, din păcate, s-ar putea să avem uh, surprize neplăcute. Deci, uh, la nivel politic s-ar, cunoaște, s-ar face cunoscut acest subiect, dar și să lansăm un proces de reflexie interinstituțională la nivel național, în toate ministerele și la nivelul societății civile. Deci, dacă putem organiza un astfel de summit, efectele s-ar putea să fie pozitive la nivelul statelor membre. Un astfel de summit ar transmite uh, indicații sau semnale clare în legătură cu acest uh, concept. Singurul mod Uh, de a-i permite să, se, uh, să progreseze este ca această coerență a politicilor în favoarea dezvoltării să nu se uh, rezume doar la nivelul dezvoltării. Deci ar trebui să iasă din acest un de fildeș în care se află deocamdată și să se insereze în toate celelalte politici. În ceea ce privește instrumentele Qatar, de la uh, Uh, ultimul raport din 2013 au fost create noi instrumente. Mă gândesc, de exemplu, uh, delegațiile pentru raportul 2015 este o evoluție pozitivă care trebuie să fie extins la toate uh, delegațiile europene. Apoi, evaluarea independentă este de asemenea de salutat pentru că astfel evaluarea făcută de către comisie primește mai multă greutate și mai multă credibilitate. Ieri am discutat iar cu reprezentantului Concord și am încercat uh, să vedem cum putem să uh, extindem acest proces. Progresele în anumite domenii au fost mult mai uh, lente, de exemplu în evaluările de uh, impact. Sper că pachetul o mai bună reglementare, Better Regulation și uh, um, directivele sale vor permite progrese suplimentare. Nu o să intru acum în amănunte, aveți documentul uh, în mape și pentru cele cinci priorități aveți și detalii, dar doream să subliniez doar că acțiunea externă a Uniunii Europene ar trebui să reprezinte o prioritate absolută pentru uh, CPD în acest an. Cred că criza refugiaților și uh, crizele din vecinătatea Uniunii Europene pun Uh, sub semnul întrebării chiar temelia Uniunii Europene și sistemul nostru de solidaritate. Au fost înregistrate progrese semnificative în politica de securitate uh, și de externă a Uniunii Europene, dar trebuie să depunem eforturi pentru ca acțiunile noastre să fie nu numai coerente, ci și eficiente. Trebuie ca Uniunea să poată să preîntâmpine mai bine conflictele uh, mai ales tăind răul de la rădăcină, de exemplu, sărăcia care duce la radicalizare. În încheiere aș dori să spun că acest raport cu privire la CPD ar trebui să ne permită să dezbatem, să discutăm, să ne punem întrebări, dar mai ales să luăm decizii cu uh, instrucții clare, să vedem cine ce face, când și cu ce mijloace. Ce perspectivă minunată, nu-i așa? Trebuie să ieșim uh, din uh, aceste responsabilități vagi. Uh, mulțumesc încă o dată, deci, anticipat raportorilor din umbră. Am Sper că vom uh, lucra la fel de bine ca de fiecare dată și sper ca concluziile dumneavoastră să fie foarte utile pentru raportul meu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, e o idee foarte bună uh, să știm cine, ce, când face. Da, e o abordare pozitivă pentru că clarificăm lucrurile. Raportor din umbră, domnul Frunzulică, primul, vă rog, din partea socialiștilor. Um, oui, uh, <coughs> merci beaucoup, madame la président. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte având în vedere că și colegul care vine din uh, România a vorbit în franceză, o să continui și eu cu limba pe care o preferă. A spus lucruri foarte interesante în ceea ce privește liniile directoare ale acestui CPD, e acronimul uh, pe care îl folosim astăzi, dar uh, trebuie să vă spun că sunt de acord cu faptul că avem nevoie de un astfel de summit pe această temă o temă foarte importantă pentru politica noastră externă și pentru politica de securitate și de apărare. În același timp, a venit cu propuneri, cu idei interesante, dar trebuie să-i spun că nu-mi place așa de mult acest termen de raportor uh, fictiv. Prefer să mi se spună raportor din umbră, spune domnul Frunzulică, face o glumă în limba franceză. Uh, dar o să încep să îi răspund în limba engleză. În primul rând, doamnelor și domnilor, salut acest raport. Uh, în ce privește uh, obiectivele durabile, deci în perspectiva uh, agendei 2030. Punerea în aplicare acestui concept de CPD necesită angajament politic la toate nivelurile. E nevoie de mecanisme instituționale adecvate și dorința de a le folosi, pentru că câteodată constatăm că există instrumentele, dar că nu există dorința, voința politică de a folosi toate aceste instrumente, cu scopul final de a evita politici care s-ar putea să aibă efecte negative asupra bunăstării oamenilor, oamenilor în multe țări în curs de dezvoltare, asupra drepturilor omului și a protecției mediului. Avem nevoie acum mai mult decât oricând o coerență a politicilor în politicile noastre externe și interne și revizuirea impactului uh, politic al politicilor noastre, nu numai în străinătate, ci și uh, pe teritoriul Uniunii Europene pentru a ne asigura că politicile naționale nu afectează țările în curs de dezvoltare în mod negativ și că resursele noastre sunt cheltuite în mod coordonat și în mod eficient. Migrația nu ar trebui să fie văzută ca uh, o chestiune exclusiv legată de securitate, ci ar trebui să fie încadrată cu politici de, de dezvoltare uh, cu uh, sprijinirea comunităților locale, cu sprijinul acordat instituțiilor democratice, și uh, cu uh, condiții uh, de întoarcere acasă în zonele post-conflict, pentru că doar astfel aceste regiuni se pot dezvolta și se poate evita exodul în țările de, de, de, de materie cenușie în țările dezvoltate acești oameni trebuie ajutați să nu uh, își părăsească țara și să vină în Europa. E foarte greu să continui uh, procesul de dezvoltare a acestor țări fără această mână de lucru foarte importantă care migrează, din păcate. Cred că este foarte important să avem uh, o implicare uh, a societății civile uh, fără Uh, a obține acest uh, concept de coerență a politicilor pentru dezvoltare și, în fine, aș dori să-l felicit pe raportor și îi promit că vom rămâne în legătură pentru a obține un raport cât mai bun. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Niciunul uh, nu i-a permis cabinei de române să facă o pauză pentru că ați vorbit în limba franceză și limba engleză, deci interpreții au trebuit să lucreze în continuare. <laughs> Spune președinta lucrează din răsputeri. E câteodată plăcut pentru ei să aibă câte o pauză, spune președinta. Doamna Besera are acum cuvântul. Beatriz. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero agradecer al señor Preda la, la oportunidad. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc domnului Preda pentru concentrarea de care a dat dovadă prin acest document în agenda 2030 am văzut că modelul s-a schimbat, uh, depășim modelul tradițional al donatorilor și beneficiarilor și, în schimb, toți cei care s-au asumat uh, obiectivele de dezvoltare durabilă și-au manifestat un angajament concret, ceea ce ne va ajuta să finalizăm pachetul referitor la dezvoltarea durabilă, pentru că doar în momentul în care vom fi atins aceste obiective vom ști că ne-am făcut bine temele de acasă. Schimbarea de paradigmă și consecințele acestei schimbări se referă la faptul că guvernele vor trebui să garanteze că aceste obiective vor fi atinse în propriile țări. Și pentru acest lucru vor trebui să-și schimbe modul vor trebui să schimbe propria mentalitate și guvern, modul în care vor guverna. Și în cazuri uh, extreme, acest lucru va însemna că nu va mai putea lucra ca în trecut cu dosare, pentru că, dosare specifice, pentru că toți miniștrii dintr-un stat vor trebui să lucreze împreună pentru ca obiectivele respective să fie atinse. Uniunea Europeană, în calitatea sa de donator major, a transmis deja un semnal foarte clar, însă dacă ar fi să organizăm un summit pe această temă, cred că am putea să avem o garanție a eficacității și este o inițiativă la care, într-adevăr, merită să reflectăm. Fără această garanție, va fi foarte dificil pentru guverne să ia deciziile politice necesare. coerența politicilor nu trebuie, trebuie să, să fie la baza tuturor angajamentelor pe care le facem, nu trebuie să se referă doar la dezvoltare. Și pe măsură ce mergem înainte, trebuie să convenim cine ce, cu ce resurse va face și va trebui să putem să și măsurăm din punctul de vedere al investițiilor făcute, a resurselor umane investite, Uh, măsurile uh, întreprinse și pentru a putea vedea ce s-a și realizat. Apoi, când vine vorba de provocările suplimentare cu care se confruntă Uniunea Europeană și provocările cheie legate de educație, de sănătate, de egalitatea de șansă și în mod, în mod, în mod primordial o bună guvernanță și respectarea statului de drept, toate acestea sunt legate într-un mod sau altul de criza refugiaților. Și în plus, nu trebuie să ignorăm contextul de securitate, care este foarte important uh, din punctul de vedere al uh, dezvoltării, să lucrăm mai mult pe partea de prevenire și de a rezolva cauzele care duc la fenomenul uh, migrației. Nu trebuie să ne limităm doar la declarații, ci ar trebui să furtăm o adevărată uh, campanie de, campanie de informare pentru a arăta exact care sunt acțiunile concrete de care este nevoie. Dacă toate statele care fac parte din Organizația Națiunilor Unite nu vor urma o asemenea abordare, nu vom reuși să atingem rezultatele pe care ni le dorim. Dacă ne dorim rezultate mai bune pe viitor, va trebui să ne schimbăm modul în care lucrăm și modul în care conlucrăm. Domnul Preda a spus uh, foarte clar că avem nevoie de o voință politică la nivel înalt, la nivelul uh, guvernelor, iar uh, guvernanții trebuie să aibă suficiente informații despre, mm, despre, ce se, despre ce se așteaptă din partea lor pentru a nu se putea plânge după aceea că nu au știut uh, despre ce este vorba și sper că până la urmă acest uh, raport va deveni unul foarte util. Mulțumesc, doamna Hauta, la recuvântul. Vă mulțumesc. Uh, dacă dorim noi concepte pentru raportorii din umbră, aș propune cei care își doresc să fie raportori. Deci aș dori să-i spun domnului uh, Preda că atelierul, uh, atelierul organizat de ieri a fost foarte important. Asistent, asistenta mea care a participat la el mi-a spus că a fost deosebit de util și aș dori să vă mulțumesc pentru un proiect de raport foarte concis, foarte bine definit și uh, principalul punct cu care sunt de acord. Uh, trebuie să fie mecanismele și care sunt apoi uh, zonele prioritare. Și sper că vom reuși să păstrăm această structură și dacă și alții vor fi de acord cu mine, promit că nu o să decorez, o să încarc prea mult raportul noastră ca un brad de Crăciun. Este o promisiune, însă este legată de anumite condiții, în funcție de care va fi și comportamentul celorlalți colegi. Dumneavoastră faceți câteva propuneri interesante. Într-adevăr, de ce să nu facem această propunere ca coerența um, ca această coerență a politicilor în favoarea dezvoltării să fie dezvoltată de Consiliu. Nu cred că a fost discutată în trecut uh, Uh, această temă. Este o idee foarte bună pentru că avem nevoie de voință politică de la cel mai înalt uh, nivel. În momentul în care am, mi-am început activitatea, am făcut o, o greșeală uh, teri, teribilă. Am, uh, m-am uh, adresat în primul rând ministrilor de resort și, a, și după aceea, încet încet, cu ajutorul unui proiect pilot, am reușit să ajungem la, la rezultate concrete. OCD ne, ne sugerase ca siguranța alimentară să fie obiectul unui proiect, unui proiect pilot și um, este întotdeauna important ca și cel mai înalt nivel al deciziilor politice să fie implicat. Și în plus, cred că Consiliul pentru Dezvoltare, dacă nu mă înșel, are pe are pe ordinea de zi în mod regulat acest punct, uh, coerența politicilor în favoarea dezvoltării, astfel încât orice punct care nu ține direct de prerogativele ministrilor de dezvoltare să poate fi discutat în prezența comisarului responsabil pentru comerț sau alte uh, portofolii. Deci aceste uh, practici regulate sunt foarte importante. În legătură acum cu zonele prioritare. Domnul Preda a identificat migrația, uh, comerțul, finanțarea, schimbările climatice, securitatea. Eu m-aș gândi să mai adaug o zonă prioritată, uh, reducerea riscurilor uh, reprezentate de dezastre naturale. Cred că raportul, proiectul de raport este un foarte bun punct de plecare și sper că prin ajutorul acestui raport Parlamentul va contribui la transformarea coerenței politicilor în favoarea dezvoltării într-o parte importantă a activităților tuturor instituțiilor europene. Mulțumesc, domnul Luca. Vă mulțumesc, doamnă președinte. O să dau curs invitației dumneavoastră și o să vorbesc în limba mea maternă, chiar dacă aceasta nu este română. Aș dori să mulțumesc și eu raportorului o să încerc să formulez câteva remarci care s-ar putea să fie interesante pentru evoluția viitoare a acestui raport și o să mă limitez la domenii și la puncte care ar trebui să fie percepute ca anumite critici uh, pozitive, pentru că s-au exprimat deja multe laude, uh, sunt de acord cu multe dintre acestea, însă nu cred că este necesar să le repet. Un punct slab care nu este legat de acest raport, ci mai degrabă de raportul Comisiei Europene. Lipsesc exemple unde uh, lipsește, uh, care să ne arată că nu există o coerență a politicilor, unde nu funcționează foarte bine uh, Uh, legătura între diferitele politici ale Uniunii Europene sau între acțiunile Uniunii Europene și acțiunile statelor membre sau uh, diferitele domenii unde Uniunea Europeană este activă. Dacă ne dorim să îmbunătățim o situație, trebuie să plecăm de la o analiză, trebuie să înțelegem care sunt uh, problemele și această descriere a problemelor, la modul cel mai concret, aceasta lipsește Uh, lipsește din raportul comisiei și lipsește de asemenea din uh, raportul uh, domnului Preda și mi se pare o, o critică um, fondată. Nu, se, descriu, se descrie prea puțin problema cu care ne confruntăm. O altă remarcă este următoarea. Eu am o părere diferită de cea a doamnei Hautala. Nu cred că avem de câștigat dacă am avea o raportare mai desă legată de CPD. Eu cred că ar trebui să ne gândim mai mult cum putem să rezolvăm deficiențele din punctul de vedere al coerenței politicilor. Deci, eu am o atitudine critică mai degrabă față de, față de aceste cereri din raport de a pune uh, la dispoziție mai multe resurse unora care să se ocupe mai mult de coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Din potrivă, eu cred că funcționarii comisiei ar trebui să se ocupe mai mult de propriul lor domeniu de activitate, așa cum le este definit mandatul. Deci, persoanele care se ocupă deja de acest domeniu ar trebui să își spune părerea în cadrul propriei ierarhii din care fac parte, să transmită toate aceste informații înspre sus, înspre ierarhia superioară și nu cred că este nevoie să investim mai multe resurse în acest punct. O altă remarcă pe care o am este că mă miră puțin aceste zone prioritare listate în acest raport. Doamna Hautala le-a lăudat, a spus că sunt cele potrivite și eu mă întreb de ce de ce sunt prioritățile potrivite? Mie îmi vine foarte greu să, discu- să vorbim despre priorități dacă deja enumărăm 5 la număr, însă dacă am început cu enumărarea mai multor priorități, mă întreb de ce nu și sănătatea nu este o prioritate, de ce o mai bună guvernanță nu este o prioritate, de ce nu este o prioritate educația. Pentru că există atât de multe obiective um, politice referitoare la dezvoltare încât uh, în momentul în care discutăm despre o prioritate, ar trebui să există și o expunere a motivelor pentru care anumite obiective sunt considerate prioritare, altele nu, și această expunere de motive îmi lipsește mie. Deci ar trebui să ne gândim dacă nu, cumva, selec- selectarea acestor priorități este obligatorie, dacă suntem de acord cu ea, ar trebui să spunem de ce și dacă nu, um, poate ar trebui să ne stabilim alte uh, priorități. Și cred că o să mă opresc aici. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Sanchez. Gracias, Linda. Îți mulțumesc, Linda. Asistența oficială pentru dezvoltare nu este singurul instrument prin care putem combate inegalitatea, uh, sărăcia și încălcarea drepturilor omului este la fel de important să există și o coerență a politicilor în favoarea dezvoltării. Trebuie să depășim politicile pentru uh, dezvoltare, avem nevoie de um, politici holistice uh, pentru dezvoltare, pentru ca viața cotidiană a oamenilor să se schimbe cu adevărat. Obiectivele de dezvoltare, ale, de dezvoltare durabilă trebuie să devină noile uh, puncte importante ale politicilor noastre și trebuie să trecem de la vorbe la acțiuni. Strategii ambițioase cu reguli clare de uh, responsabilitate. Noul cadru are nevoie de coerență, de coerența tuturor politicilor. Toate politicile noastre, um, nu doar cea pentru dezvoltare, dacă nu vor duce la sporirea sărăciei. Deseori vedem că există probleme, evaziune fiscală, de exemplu, și acest lucru ne demonstrează că nu suntem coerenți și nu folosim în modul cel mai eficace banii contribuabililor și aș dori să îi mulțumesc domnului uh, Preda pentru bunele intenții care uh, reies din acest proiect de raport. Mergem în direcția potrivită, însă cred că ar trebui să fim uh, și mai ambițioși și mai eficienți. Ar trebui să examinăm sistemul internațional fiscal, tendința tot mai pronunțată de privatizare a politicii de dezvoltare, Trebuie să examinăm politica, politicile migraționale. Sunt doar câteva din domeniile pentru care avem nevoie de acțiuni specifice, reale. Amendamentele depuse de noi vor uh, îmbunătăți acest proiect de raport și sper că în colaborare cu toți ceilalți colegi vom reuși să producem un raport cu adevărat ambițios. Este deosebit de important că întregul Parlament European să înțeleagă importanța, coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Și aș dori să insist asupra necesității unor măsuri eficace și um, mai ales obligatorii, uh, în conformitate cu articolul 208 din uh, Tratatul de la Lisabona. Mulțumesc! Maria Hoibuch are cuvântul. Vă mulțumesc! Aș dori să mai fac o completare. Mie mi se pare foarte important și foarte bun că ne concentrăm mai mult pe mecanismele instituționale ca, pentru care garantează coerența politicilor. Cu toate acestea, co- o coerență a politicilor poate deveni realitate dacă de aceasta se ocupă nu doar ministrii de dezvoltare sau ministrii de, de externe, și dacă aceasta ajunge în, uh, să, să fie percepută în toate activitățile guvernelor. În Germania acest lucru s-a întâmplat, însă ar trebui să se întâmple peste tot. Toți uh, guvernanții trebuie să se gândească care sunt consecințele acțiunilor asupra altor regiuni de pe această planetă, pentru că uh, doar așa toți cei vulnerabili vor avea de profitat împotriva, uh, în, în urma asistenței pentru dezvoltare. În rest, cred că mai pot fi făcute câteva completări prin intermediul unor amendamente, de exemplu, responsabilitatea uh, socială a societăților comerciale, care ar trebui să devină una obligatorie și să nu rămână una facultativă, apoi siguranța alimentară, accesul, situația terenurilor, proprietății asupra terenurilor, Însă putem uh, și vom depune amendamente în acest sens, însă este important ca uh, coerența politicilor în favoarea dezvoltării să uh, fie în centrul preocupării um, tuturor guvernelor europene, pentru că dacă nu, nu vom ajunge la rezultate bune. Mulțumesc! Pedro Silva Pereira, apoi Heidi dorește să revină. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu să îi mulțumesc raportorului pentru propunerea sa. Cred că nu ar trebui să uităm că raportul privind coerența politicilor în favoarea dezvoltării este un raport deja prezentat și publicat de Comisia Europeană și sarcina noastră este una diferită. Noi nu avem obligația de a raporta, ci de a evalua raportul publicat de Comisia Europeană și de a trage câteva concluzii. Să ne întrebăm dacă raportul respectiv este suficient, dacă a fost bine redactat, care este părerea noastră față de concluziile unui asemenea raport. Și, în plus, care considerăm că este viitorul politi- coerenței politicilor în favoarea dezvoltării. Acestea fiind spuse, aș dori să îmi exprim sprijinul pentru ideea raportorului de a avea o structură clară pentru propriul nostru raport, ceea ce înseamnă, pe de o parte, să insistăm asupra mecanismelor, pe de altă parte, asupra priorităților și în legătură cu priorități Aș dori să spun că nu identificăm prioritățile pentru dezvoltare. Dispunem de alte instrumente prin care discutăm obiectivele de dezvoltare durabilă și prioritățile politicilor noastre de dezvoltare. În acest caz, discutăm un punct, o chestiune specifică, și anume coerența politicilor în favoarea dezvoltării. Deci, când discutăm despre priorități, nu enumerăm din nou obiectivele de dezvoltare durabilă, ci identificăm principalele dificultăți în fața creierii unei coerențe a politicilor în favoarea dezvoltării. Unde, care sunt uh, problemele specifice? Apoi, sunt de acord cu zonele amintite, comerț și finanțare, schimbări climatice, siguranța alimentară în zilele noastre. Pe bună dreptate se face trimitere la migrație și securitate. Mm fără a lungi prea mult această listă de priorități, cred că ar trebui să ne gândim și la alte chestiuni, pentru că principala problemă este reprezentată de uh, ceea ce împiedică um, o dezvoltare durabilă a statelor în curs de dezvoltare. Și este vorba de alinierea sectorului privat uh, la obiectivele de dezvoltare durabilă, alinierea investițiilor făcute cu uh, obiectivele de dezvoltare durabilă, acestea ar fi importante și întreaga idee a unei bune guvernanțe și de construirea capacităților necesare. Deci, ar trebui, cred că, să trecem din nou în revistă aceste zone prioritare și fără a îmbogăți prea, prea mult uh, bradul de Crăciun, ar trebui să ne gândim totuși la adăugarea altor câtorva priorități. Mulțumesc, doamnă Weidman. Dorește să intervină și apoi vă dau cont. O să vorbesc în finlandez acum. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Acest document se referă la politica de dezvoltare de anul trecut și trebuie să vă mărturisesc că nu l-am citit. Pe el se bazează acest proiect de rezoluție. Mă gândesc la ce se va întâmpla pe viitor, pentru că se referă aici deja la următorul posibil raport. Am utilizat obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU care se leagă de țările în curs de dezvoltare, dar și de țările dezvoltate. Așadar, ce se întâmplă pe viitor? Cum se va proceda? Până în prezent, rapoartele legate de coerența politicilor în favoarea dezvoltării sau legate de cooperarea în materie de dezvoltare, ținând cont de atingere a țintelor, cred că ar trebui să existe o examinare a coerenței și în țările în curs de dezvoltare și în țările dezvoltate și dezvoltarea în țările parteneri și în țările noastre și cum corespunde aceasta cu structurile. Și dacă comisia noastră deve poate să se ocupe de astfel de aspecte și în legătură cu modul în care cer noile obiective de dezvoltare durabilă. E un aspect care mi-a venit în minte când am citit textul. Proiectul în sine mi se pare bun, se leagă de situația dezvoltării anul trecut. Ne gândim și la ce menționează despre viitor. Mi se pare că raportul e o bază foarte bună și trebuie să ne gândim și la imaginea <clears throat> mai de ansamblu, ținând cont și de viitoarele rapoarte care vor fi redactate. Președinte, mulțumesc. Hedy Hautala dorește să revină. Două lucruri în legătură cu ce au spus uh, antevorbitorii. Colegul Luke a vorbit despre faptul că asistența medicală sau anumite elemente nu sunt subiecte legate de CPD. Eu cred că mai degrabă ar fi factorii de bază care promovează sau sunt condiții prealabile pentru dezvoltare. la și include într-o astfel de categorie, dar e un aspect pe care mai putem să-l discutăm. Dar ce vrem să spunem cu CPD? Desigur că avem subiectele orizontale, transversale în CPD, cum ar fi genul, reducerea riscului de dezastre, sau altele asemenea. Dar aici cred că vorbim despre domeniile cele mai importante, esențiale, în care e nevoie de cooperare între state și să știe și dreapta ce face stânga și viceversa, să nu gândim în cutie sau în silozuri, cum se spune. Un alt element important am înțeles că în atelierul de ieri ați vorbit puțin și despre acest lucru în, mo- în momentul în care uh, obiectivele de dezvoltare durabile vor fi realizate și vom începe să discutăm la un moment dat despre uh, CPD și în acea legătură și înțeleg că avizul se va împărți în două elemente. Am urmărit uh, ce s-a discutat la seminar, dar ar fi bine să auzim poate mai mult din partea domnului raportor. E o chestiune interesantă și Aș fi mai precaut înainte de a începe modul de abordare încă de pe acum, dar e un subiect la care să continuăm să ne gândim și să revenim pe viitor. Domnule Luca, doriți să reveniți rapid, vă rog. Foarte pe scurt, domnule Hautala, pot să vă dau un exemplu. Sănătatea mi se pare o temă foarte importantă pentru că Există anumite dispoziții legale, de exemplu, referitoare la protecția uh, dreptului de autor, protecția unor brevete uh, legate mai ales de medicamente care uh, contravin cu obiectivul de a garanta tuturor un acces la medicamente. Deci, mm, așa ad hoc, nu pot înțelege de ce sănătatea nu este o prioritate într-o listă cu alte cinci teme vis-a-vis -vis de care eu nu înțeleg de ce au fost alese, fiind exclusă sănătatea. Ok, miss, oh, no, we're going to tear... Mulțumesc. Să auzim din partea Comisiei domnul Fontini și apoi domnul raportor poate să ne spună de ce sunt aceste priorități și nu altele. Domnul Fontini de la Comisie mai întâi. Mulțumesc. Bună ziua și vă mulțumesc pentru ocazia de a veni astăzi aici, de a vă comunica unele idei și comentarii în legătură cu proiectul de raport. CPD, desigur, e o responsabilitate comună cu statele membre și instituțiile europene în ansamblu și în acest context cred că Parlamentul European are jucat un rol cheie. Personal mă bucur foarte mult că avem această ocazie să discutăm CPD astăzi aici. Am fost foarte activ în trecut Faptul că aveți un raportor permanent pe tema CPD arată clar acest lucru. În legătură cu raportul, cred că pot să spun că îl salutăm, e o bază excelentă de discuție și suntem de acord cu majoritatea elementelor de conținut din raport. Cu toate acestea, permiteți-mi, vă rog, să comentez câteva puncte concrete și unele care intervin în discuție mai întâi în legătură cu impactul CPD și modul sau cât de mult progres a făcut. Cred că CPD e clar un domeniu în care paharul e întotdeauna pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Întotdeauna pot să spui că mai sunt multe eforturi de făcut sau că s-au făcut multe eforturi. Și în această perioadă, în legătură cu CPD, în ce privește acțiunile Uniunii Europene, cred că paharul e pe jumătate plin, sau cel puțin noi așa l vedem. O să menționez doar câteva reușite importante de partea noastră, îmbunătățirea evaluărilor de impact, rapoartele pe țară, reforma politicii agricole cu eliminarea treptată a subvențiilor agricole la exporturi, noua comunicare privind comerțul, și un regim comercial uh, care e mai benefic pentru țările în curs de dezvoltare, după cum o arată niște studii recente, inițiativa privind mineralele din zone de conflict, care, apropo, aș spune că s-a modificat și s-a îmbunătățit, mulțumită eforturilor Parlamentului European. Punctul deci putem spune asta despre Uniunea Europeană, dar sunt de acord cu raportorul că nu putem spune același lucru și pe arena internațională. CPD <clears throat> nu e un subiect foarte cunoscut în afara Uniunii Europene și cred că e o bătălie pe care trebuie să o purtăm. Agenda 2030 e o ocazie bună să purtăm această bătălie. În al doilea rând, în legătură cu rolul delegației, cred că raportul insistă pe acest lucru, pe bună dreptate, trebuie să, să existe o colaborare cu delegația, să vedem cum se implementează pe teren. Ne ocupăm deja de una, una dintre recomandările raportului de a face raportul să aibă o periodicitate anuală, să fie ceva regulat. Și de asemenea ne gândim să vedem cum să implementăm o sugestie interesantă de a face să figureze mai vizibil pe agenda întâlnirii șefilor de delegații sau a șefilor serviciilor de cooperare. Un al treilea aspect, în legătură cu evaluarea de impact, considerăm că, în ce privește metodele de aplicare a CPD, o îmbunătățire deosebit de importantă. A existat o reformă a modului în care trebuie tratate dezvoltarea și CPD în evaluarea de impact. E ceva important pentru că este o cale de a implica toate celelalte servicii, nu cele de dezvoltare, toate celelalte servicii ale Comisiei în activitatea CPD. Cred că e exact uh, pentru a scoate CPD din domeniul restrâns inițial al dezvoltării. Desigur că acum ar trebui să le punem în aplicare și contăm pe acest raport al Parlamentului European pentru a avea cea mai bună implementare a acestei legislații. În ce privește mecanismul de coordonare, care are un rol deosebit, aș vrea să subliniez faptul că noua structură a comisiei cu vicepreședinți și intenția expresă de a lucra fără așa numitele silozuri e foarte favorabilă CPD și trebuie să ne bazăm pe asta. În legătură cu agenda 2030, raportul are dreptate în a sublinea faptul că e o ocazie majoră pentru CPD. Agenda 2030 e uriașă, e foarte ambițioasă și pentru implementarea ei e clar că unul dintre factorii cheie îl va reprezenta coerența politicilor. Și agenda recunoaște acest lucru că nu se va putea implementa fără politici coerente. În documentul ACAM al summitului este Policy Coherence for Sustainable Development, ceea ce e valabil pentru toată lumea, pe plan internațional și în țări, în politicile interne, nevoie de coerență. CPD face parte din aceasta și poate să contribuie la ea. Cum vom încadra această contribuție, asta trebuie să mai examinăm și acest lucru trebuie să se reflecte în uh, răspunsul pe care va pregăti UE pentru agenda lui 2030. Ce rol credem că poate să joace CPD în această agenda? Care sunt îmbunătățirile sau schimbările legate de CPD care să se reflecte pe deplin în răspunsul nostru pentru agenda al 2030? Probabil că e cea mai bună cale pentru CPD pentru a avea o mare vizibilitate politică și importanță. Vreau să mai menționez un aspect <clears throat> ridicat în discuție doar ca informație, cele cinci priorități menționate în raport sunt, de fapt, cele care urmăresc cele cinci priorități adoptate de Consiliu în 2009, moment în care, uitându-ne la cum să avem eficiență cu CPD, s-a luat decizia de a ne concentra pe acestea cinci. Și desigur că de atunci încoace, noi la comisie am prezentat rapoarte și am structurat raportul pe cele cinci priorități care nu sunt exclusive, dar așa s-a structurat raportul și și proiectul acesta de raport este structurat în mod similar. Acum o să mă opresc, vă mulțumesc pentru atenție și așteptăm să continuăm discuțiile și suntem gata să participăm după cum considerați dumneavoastră de cuvință. Mulțumesc. Mulțumim. Pentru explicație, domnule Preda, au intervenit mulți colegi Acum, dacă aveți ceva de adăugat la ce a spus astăzi. Pe scurt, pentru că a fost o discuție foarte bogată. Acum o să vorbesc în română. Uh, în fapt. Uh, foarte pe scurt, pentru că a fost o discuție foarte uh, bogată și intervențiile colegilor ca și uh, ale vorbitorului anterior au uh, precizat deja foarte multe lucruri. O singură, uh, un singur răspuns pentru doamna Hautala. Nu a mai fost un Consiliu European uh, cu o asemenea temă. Propunerea pe care am făcut-o în text este aceea de a avea uh, o discuție în cadrul Consiliului European înainte ca uh, viitorul raport să fie adoptat de Comisie. Și uh, ar fi, repet, pentru prima dată uh, când se întâmplă așa ceva în privința ariilor uh, prioritare priority areas uh, așa cum a spus și reprezentantul uh, comisiei le am urmat pe cele cinci care sunt înscrise și în raportul comisiei pe care cred că îl puteți citi și în această broșură. Singura modificare pe care am făcut-o, dacă veți compara structura textului de la Comisie și uh, respectiv uh, textul raportului este următoarea. Tema migrației, care este a patra în raportul Comisiei, apare la noi pe primul loc în uh, ceea ce vă propun să discutăm. În rest, e păstrată ordinea celorlalte materii tratate. Um, în fine, aș vrea Uh, să răspund întrebării domnului Luche referitor la mai multe arii prioritare. Sigur că putem inventa mai multe arii prioritare, dar cred că domnul Pereira a spus foarte bine de ce uh, e bine să ne limităm la ceea ce vă propun în acest text, pentru că textul nostru este, raportul nostru e o reacție la raportul Comisiei și pentru că, așa cum spunea și reprezentantul Comisiei, avem aceste cinci uh, direcții, e bine să evităm uh, pomul de Crăciun, cum uh, s-a spus mai devreme, mai ales că suntem departe de Crăciun. Mulțumesc mult! Um, thank you very much. I saw... Mulțumesc. Credem că am văzut cabina română lucrează în continuare, lucrează și la retur. Deci nu îi scutim de niciun fel de muncă, pentru că oricum trebuie să lucreze înspre limba engleză. Termenul limită pentru amendamente este 24 februarie, ora 2 și o să rog pe colegi să dea curs pledoariei raportorului și celorlalți să existe amendamente noi pe chestiuni extrem de importante, nu tot felul de mărunțișuri, nu cerem totul în toate rapoartele. Deci ar trebui să schimbăm numai ceea ce merită să fie schimbat. Vă mulțumim foarte mult, dragi colegi, și putem trece acum la raportul și raportul următor, celălalt punct de pe ordinea zi 15, și anume operațiunile de menținere a păcii, angajamentul UE față de ONU și Uniunea Africană. E un uh, aviz pentru sede, sub Comisia pentru securitate și apărare a Comisiei pentru afaceri externe în legătură cu operațiuni de sprijin al menținerii păcii. Vă rog, colegi, dacă părăsiți sala, să o faceți în liniște. <clears throat> Dacă vreți să discutați, vă rog să o faceți pe hol. E un uh, aviz pentru sede. Domnul Bairinen e raportul uh, nostru pentru aviz, împreună cu sede, în legătură cu articolul 54, suntem asociați și domnul Van Orden e raportor pentru sede. Sperăm să avem aici și raportorul de la sede inițial, dar pentru că ședința noastră se întâlnește în paralel cu Comisia Sede, când își prezintă domnul Van Orden raportul la aceeași oră, îi pare rău, dar nu poate fi prezent și o să-l rog pe Parvo să prezinte raportul. Mulțumesc, Linda. Finish. O să vorbesc în finlandeză. Minä jouduin laatimaan tämän. Mulțumesc foarte mult am ajuns într-o situație în care acest uh, proiect de raport uh, trebuie să îl prezint fără să știu ce voia să uh, scrie în documentul său uh, uh inițial. Eu uh, aș dori acum să vorbesc, sau voi încerca să mă concentrez asupra elementelor, elementelor care mi se par importante din punct de vedere politic. Eu m-am întâlnit cu Van Onden și mi-a spus că în ceea ce privește mm, um, textul inițial și-ar dori să-l formuleze puțin mai diferit față uh, față de textul propus de către sede. Deci eu n-aș dori să, uh, um, să, să uh, modificăm radical textul. Avizul de la DV, ci să vin doar cu câteva completări. În textul nostru uh, trebuie să vorbim mai ales de politicile de dezvoltare în domeniul umanitar, astfel încât să facem legătura între politicile de dezvoltare, între ajutorul umanitar și prin Uh, această legătură, să ne asigurăm că nu, vom, uh, nu vor mai exista conflicte militare, în primul rând, deci că vom evita conflictele militare. De asemenea, să avem un uh, sistem de prevenire timpurie Ehm, să ne gândim, de exemplu, în domeniul ajutorului pentru dezvoltare, situația încearcă să escaladeze și există riscul să izbucnească conflicte. Ar trebui să fim informați la timp pentru a putea încerca să prevenim astfel de conflicte. În timpul uh, unui conflict, de asemenea, ar trebui să putem să uh, avem o politică de dezvoltare și de ajutor umanitar care să ajute operațiunile de menținere a păcii și uh, avem astfel de experiențe în mai multe regiuni de pe glob și această uh, combinație între operațiuni civile, operațiuni de uh, menținere a păcii și așa mai departe. Deci în, aceste, în acest context uh, ajutorul umanitar, asistența umanitară ar putea fi uh, prețioasă. Și apoi când i-a sfârșit uh, conflictul și când operațiunile uh, de construire a păcii se apropie de sfârșit, să ne asigurăm că pacea este durabilă. Și deci să folosim uh, ajutorul, asistența umanitară și cooperarea pentru dezvoltare, pentru menținerea păcii. Deci pentru noi e vorba de un uh, proces pe termen lung, pentru că acțiunile umanitare să poată să fie folosite și după conflict pentru ca pașcea astfel obținută să fie uh, garantată. Sper că colegii se declară mulțumiți uh, cu acest proiect de aviz și sunt sigur că vor exista și amendamente și sunt uh, gata să le negociez, să le discut cu raportorii din umbră. Mulțumesc. Domnul Zele este, Zeller este primul vorbitor. Vă mulțumesc, doamna președintă, și aș dori să mulțumesc în primul rând raportorului nostru pentru propunerea sa de aviz. În raportul pe care tocmai l-am discutat, în raportul domnului Preda, au fost introduse trei articole prin care Cristian insistă asupra faptului că între timp politica de dezvoltare nu mai poate fi separată atât de clar de securitatea de securitate. Dacă ne gândim la situația din multe din statele sărace, vedem că au loc conflicte armate, indiferent că este vorba de un război civil sau de atacuri teroriste, conflicte armate care împiedică orice politică de dezvoltare. Deci o politică de dezvoltare nu este posibilă în uh, lipsa securității. Deci, cred că trebuie să ne ocupăm și de structura actuală a acestor misiuni de păstrare a păcii. Majoritatea dintre acestea se desfășoară sub patronajul Organizației Națiunilor Unite, chiar dacă sunt finanțate de diferite organizații, printre altele, um, printre altele de Uniunea Europeană, în, cu intermediul Facilității pentru Pace din uh, care face parte din Fondul European de Dezvoltare. Și din punct de vedere structural, situația este următoarea. Țările bogate plătesc și căștile albastre, soldații, uh, provin din țările sărace. Majoritate din Bangladesh, dar și din India, din Pakistan sau din uh, state africane. Deci se pune întrebarea Desigur, aceștia fac, să se duc în aceste misiuni pentru că primesc uh, mulți bani în comparație cu veniturile medii din statele respective. Un soldat într-o asemenea misiune de, uh, operațiune de menținere a păcii primește 1000 de uh, dolari și are desigur și o asigurare de viață care se asigură că familia sau în cazul în care decedează uh, va primi beneficii. În același timp, trebuie să vedem că în cazuri, în multe dintre aceste cazuri, um, există soldați care contribuie până la urmă la, pe, la continuarea acestor, acestor conflicte. De exemplu, ce s-a întâmplat în Burundi. Um, a existat o misiune de menținere a păcii, după care a urmat o evoluție mm, pașnică care ne-a dat speranță, însă din, din ultimul an, uh, de ultimul an s-a ajuns din nou la un conflict, 200 de mii de oameni au părăsit această, această țară, 500 de opozanți au fost uh, uciși și țara este pe punctul de a reveni într-un conflict uh, civil. Uh, însă 5.000 de soldați din Burundi sunt plătiți în contextul uh, misiunii Amison, uh, operațiunea de menținere a păcii pentru Somalia. Deci ce facem de fapt? Această țară se află în situația în care uh, trebuie să trimită o să trimită o misiune de menținere a păcii, în același timp 5.000 din propriile, proprii soldați participă la menținerea păcii la ei acasă. Deci este o situație foarte ciudată. Eficacitatea operațiunilor de menținere a păcii cred că ar trebui să fie și ea dezbătută. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în estul Republicii Democrate Congo, acolo există în ultimii ani, de fapt de câteva decenii, căști albastre fără să se fi schimbat ceva. Deci, o veche misiune de menținere a păcii nu, nu este foarte utilă dacă nu este însoțită pe plan politic de alte măsuri sau de măsuri legate de dezvoltare și, în acest punct de vedere, avem nevoie de un nou imbold, de o nouă ofensivă. și mă adresez aici colegilor de la subcomisia SEDE care uh, nu ar trebui să țină cont doar de aspectele pur militare. Și spusesem deja, contribuțiile Uniunii Europene provin din Fondul European pentru Dezvoltare și este o sumă importantă care este pusă la dispoziție. Fondul European de, de, Fondul European de Dezvoltare um, își uh, primește fondurile direct din contribuțiile statelor uh, membre, deci noi nu avem niciun control asupra executării bugetare acestui fond. Situația se va schimba începând cu anul 2020, uh, moment din care putem cere ca aceste operațiuni să nu mai fie finanțate din Fondul European pentru Dezvoltare, pentru că bugetul european nu trebuie să nu a fost gândit pentru finanțarea unor asemenea misiuni și trebuie să profităm de această oportunitate pentru a încerca să schimbăm puțin lucrurile, pentru că foarte multe lucruri se desfășoară în mod necoordonat. NATO are anumite, are anumite măsuri în, în acest domeniu, câteva state membre, de asemenea Franța, dacă îmi aduc eu bine minte, este implicată în Republica Centrafricană și Uh, președintele Franței ceruse ca prezența Franței în această republică să fie finanțată de la bugetul european. Deci mi se pare că este un moment oportun pentru a purta această dezbatere și aș dori să mulțumesc din nou raportorului pentru propunerile sale. Unele uh, urmează să le precizăm mai de aproape și uitasem un lucru. Um, am într-o într-o țară în care am participat la o misiune de observare electorală, 10.000 de care a, care a pus la dispoziție 10.000 de soldați de, de căști albastră și un un uh, diplomat mi-a spus că trebuie să ținem cont și de soldații respectivi, prezența soldaților respectiv când judecăm rezultatul, rezultatul final al uh, alegerilor uh, de acolo. Ceea ce mie mi s-a părut uh, a fi totuși o exagerare. Cred că acest punct s-a pierdut puțin în traducere. Ultimul lucru pe care l-a spus vis-a-vis -vis de afirmația diplomatului respectiv. Deci, cu ocazia ședinței de informare dinaintea alegerilor, diplomații ne-au spus că din țara respectivă un număr important de soldați sunt trimiși în cadrul misiunii Amison în Somalia pentru a combate uh, al-Shabaab și că trebuie să ținem cont de uh, numărul acestor, uh, numărul acestor soldați care participă la această misiune și este o exprimare foarte precaută. Yeah, sorry, now, now I get it. Ok, Maria Hoibuch and, um, and then... Mulțumesc, uh, Maria Hoibuch, urmată de Haida Hautula. Da, pot să continui uh, cele spuse de colegul nostru Țelar. Această facilitate pentru garantarea păcii în Africa. A fost amintit aspectul militar um, care um, are potențial conflictual. Mie mi se pare că există anumite aspecte pozitive. Cu toate acestea, rămâne întrebarea finanțării și dacă informațiile pe care le dețin sunt corecte, atunci acest instrument a fost uh, fondat în anul 2003 și fusese gândit ca o soluție uh, de tranziție deci ca din Fondul European de Dezvoltare să fie luați acești bani care finanțează operațiunile de menținere a păcii și vedem că această soluție provizorie s-a permanentizat și nu s-a căutat de fapt în mod serios o alternativă. Cred că în anul 2016, la sfârșitul anului 2016, cu ocazia revizuirii la mijlocul termenului a cadrului financiar multianual, am putea să ne gândim la modificarea acestui aranjament, pentru că aceste operațiuni de menținere a păcii finanțate prin Fondul European de Dezvoltare nu se împacă prea bine. Cele două domenii ar trebui să fie mai clar uh, despărțite pentru că trebuie să garantăm credibilitatea politicii de dezvoltare a Uniunii Europene. Trebuie să avem o finanțare foarte clară pentru operațiunile de menținere a păcii, o finanțare clară pentru politicile uh, pentru dezvoltare și foarte clar despărțite între ele. Consiliul a atras atenția asupra rolului important al uh, societății civile în domeniul uh, securității și noi, din acest punct de vedere, avem foarte multă experiență și cred că atunci când vine vorba de exportul, de securitate al Uniunii Europene, putem să ne împărtășim uh, experiențele noastre și să profităm și de experiențele în acest domeniu și a reprezentanților societății civile. Ultima teză din acest proiect de aviz îmi place foarte mult pentru că, într-adevăr, avem nevoie de o împletire mai bună a diferitelor in- instrumente și, în cazul operațiunilor de menținere a păcii, Uh, acestea pot merge mână în mână foarte bine cu operațiunile de furnizare de ajutor uh, umanitar. În foarte multe documente conceptuale ale Uniunii Europene această idee apare, însă nu știu dacă în practică am reușit să împăcăm atât, atât de bine cele două, cele două puncte. Desigur, securitatea are o importanță deosebit de mare pentru politica de dezvoltare și invers, avem nevoie de o politică de dezvoltare pentru a garanta o securitate uh, durabilă pe termen lung. Și cred că um, trebuie să trecem printr-un proces de reflexie serios pentru a înțelege cum vom reuși să facem acest lucru. Heidi. Lausuntoluonnokseen lisäksi puheeksi minusta olisi tärkeää, että, että mainitaan erikseen se, että naisia ja tyttöjä pitää... Osa mua, eikö exprim și limba mea. Uh, cred că, într-adevăr, așa cum s-a spus, femeile și fetele trebuie să fie protejate în conflicte, uh, pentru că ele sunt uh, victimele cele mai vulnerabile, ele pot fi violate, pot fi rănite și așa mai departe. Deci, chiar cei care se ocupă de aceste operațiuni săvârșesc aceste infracțiuni. E un subiect care s-a discutat în ultimul, ultimii ani foarte mult la ONU. Și o altă întrebare, Ecovasul, de exemplu, uh, ar uh, putea să, ne, uh, să vedem cum uh, Uniunea Europeană ar putea să sprijine mai, mai bine, mai mult aceste, o, aceste organizații regionale. În această Gărenț a vorbit despre ECOVAS, a spus că Ecovasul are un rol foarte important uh, de jucat și această organizație ne-ar putea ajuta să soluționăm multe crize africane. Mulțumesc, Heidi. Avem un amendament în legătură cu perspectiva de gen Uh, formarea acestor trupe la fața rocului, uh, pentru că știu că uh, au fost probleme cu trupele în Republica Democratică Congo în legătură cu faptul că femeile au fost hărțuite de către soldați. Da, într-adevăr trebuie să ne gândim la formare. Ar putea să menționăm și acest aspect. Poate că cineva de la SAE ne poate spune dacă se face o, o astfel de formare atunci când trimitem uh, forțe militare în numele nostru. Avem uh, reprezentanții ai SAE și ai Comisiei, domnul Tasovila Longa, din partea Serviciului de Acțiune Externă, e în sală și după aceea vom da cuvântul Comisiei. Eu sunt uh, șef uh, uh în funcție pentru uh, Uh, cooperarea panafricană. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație de a participa la schimb de uh, vederi. Noi salutăm uh, proiectul de aviz al domnului Van Orden în ce privește operațiunile de menținere a păcii, angajamentul UE față de ONU și Uniunea Africană. Sprijinim, deci salutăm mm, implicarea Comisiei AFET și a Comisiei, subcomisiei SEDE care, în acest domeniu care se află la intersecția la, ă, între securitate și dezvoltare. Ă, ONU ă, sunt principalul actor care ne permit să menținem pacea în Africa, inclusiv prin scenarii post-conflict. Pacea și securitatea sunt un domeniu prioritar de cooperare atât în cadrul parteneriatului strategic UE-Africa și al noului parteneriat strategic UE ONU adoptat anul trecut. După cum știți, uh, aceste operațiuni de menținere a păcii sunt sprijinite uh, financiar de către Uniunea Europeană uh, prin Fondul European de Dezvoltare. În proiectul de aviz, în, de, de raport de la FED, se spune că uh, se pune accentul tot mai mult pe uh, construirea unei capacități a Uniunii Africane, de exemplu în domeniul logistic, al sprijinului medical, uh, sisteme de informare și de comunicare, pentru a permite Uniunii Africane să uh, aibă reacție în astfel de situații de criză singură. De asemenea, sprijin, acordăm sprijin operațional, instituțional pentru arhitectura aceasta a Uniunii Africane E vorba, de exemplu, Comitetul uh, pentru uh, Cooperare cu Africa, Comitetul de Cooperare și o forță, uh, deci o, un grup de experți. Stabilirea unei forțe stand-by africane reprezintă un aspect foarte important. Încheierea uh, celor două exerciții din octombrie anul trecut Um, pregătește summitul pentru, din iunie în acest an pentru a construire a unei forțe operaționale pe deplin a Uniunii Africane. Sprijinul nostru uh, oferă finanțare și o mecanismului de prevenire temporie uh, prin mediere, prin diplomație și prin uh, misiuni la fața locului. Operațiunile noastre în conformitate cu PESC sunt coordonate cu ONU și cu Uniunea Africană, mai ales atunci când uh, organizăm, uh, când uh, avem forțe trimise împreună cu aceste organizații în țări precum Somalia și Mali. Cooperăm cu ONU la toate nivelurile, de la fazele de planificare până la implementare. pentru a uh, asigura o uh, bună împărțire a sarcinilor, pentru a sensibiliza uh, populațiile în acele uh, țări, mai ales din uh, Republica Centrafricană. În ceea ce privește schimbul de informații cu ONU, aș dori să vă spun că luna trecută am uh, semnat un acord uh, cu privire la schimbul de, acțiuni, de, de informații secrete pentru uh, operațiuni de menținere a păcii Uh, inclusiv uh, documente strategice de revizuire. E foarte important acest schimb uh, în acest domeniu. Cooperarea cu ONU pentru a construi capacitățile Unii Africane e foarte bună, nu numai în gestionarea crizei, în mediere și mm, prevenire timpurie, ci și în alte domenii, de exemplu, reforma sectorului de securitate, dezarmare și uh, medierea conflictelor. Uh, dincolo de exemplul Africii, îmi cer scuze, nu știu cât uh, de lungă este intervenția dumneavoastră, ne presează timpul, vă rog foarte mult. Nu prea mai avem timp la dispoziție. Da, am înțeles. Salutăm comunicarea uh, pentru construirea capacității în domeniul securității, care uh, să permită partenerilor noștri să prevină crize prin formarea forțelor de menținere a ordinii și prin prevenirea conflictelor. În ceea ce privește proiectul de aviz al domnului Van Orden, aș dori să spunem comisiei dumneavoastră că promovarea democrației drepturilor fundamentale reprezintă uh, Uh, miezul angajamentului nostru uh, în Uniunea Africană, nu numai pentru că se stipulează acest lucru în tratat, și și mm, din mod uh, pragmatic pentru că o societate prospere sunt în interesul tuturor. Noi avem o toleranță, o, o politică zero toleranță și în foarte rare când s-au făcut plângere de abuz le-am tratat în mod foarte serios și am acordat asistență pentru a uh, uh, investiga aceste uh, cazuri. Toate misiunile PESC și operațiunile noastre au reguli foarte clare pentru a preveni și a pedepsi astfel de abuzuri. Acum pregătim un nou cod disciplinar care se va aplica tuturor operațiunilor și care, după ce va fi adoptat de către Consiliu, va deveni un, un document public. Uh, de asemenea, au fost uh, făcute progrese pentru a asigura o tranziție de la uh, intervenții de prevenire a crizelor uh, înspre cooperarea pentru dezvoltare, mai ales de la uh, adoptarea comunicării pe această temă. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să spun uh, reprezentantului Comisiei că dacă aveți o intervenție atât de îndelungată, o mai bine o transmitem uh, deputaților, pentru că nu prea mai avem timp și mai avem încă două subiecte importante pe urmă de zi. Domnul Perer Opinion, nu știu cine dorește să ia cuvântul de la comisie, dacă doriți să mai aduceți completări necesare. Vă rog foarte pe scurt. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Joachim v-a prezentat uh, foarte bine situația, aș dori să mă refer la două, trei aspecte care au fost menționate și să vă dau și câteva cifre pe care le avem noi. Într-adevăr, toată lumea a constatat, a văzut cifrele. Ehm, dacă ne uităm la cifre, vedem că există o diferență eh, mare Uh, între operațiunile de, uh, deci banii alocați operațiunilor de menținere a păcii pe termen lung și uh, cele pe termen lung. Domnul care a făcut introducerea s-a referit la faptul că trebuie să evităm să ajungem la un conflict. Ori astăzi încă ne aflăm în acest mod de reactiv de reacție. Nu e ușor să faci schimbări pentru că de fiecare dată că izbucnește un conflict trebuie să intervenim, evident. Dar Există o schimbare foarte clară în uh, programarea operațiunilor de menținere a păcii. Să trecem înspre finanțarea uh, sprijinirii și încurajării arhitecturii pentru Uniunea Africană, deci cu bani pentru uh, mediere, pentru capacitatea, construirea capacității pentru ofițerii de legătură, pentru a înlesni desfășurarea de forțe, apoi sistemele de control pentru a-i uh, ajuta pe, în planurile de strategie la nivel continental, uh, regional, dar și național. În ceea ce privește formarea, pregătirea, într-adevăr e un aspect care figurează în programul APSA, formarea cu privire a soldaților în ce privește drepturile omului. În contractele pe care le-am semnat cu Uniunea Africană, introducem o clauză mai ales legată de uh, comportamente neadecvate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu cunoaștem toate acronimele. Pentru dumneavoastră sunt uh, Uh, fac parte din viața dumneavoastră. Noi uh, trăim în multe lumi, nu uitați acest lucru. Toți eurodeputații nu cunosc toate acronimele. Uh, nu cunosc chiar pătrățelul în care dumneavoastră trăiți. Uh, for the excellent remarks you have, you have made. I'm looking forward to your amendments. I just hope that we concentrate on the Vă mulțumesc pentru remarcile dumneavoastră. Eu am încercat să mă concentrez pe rolul Comisiei Uh, pentru dezvoltare și asistență pentru dezvoltare în operațiunile de menținere a păcii. Aștept cu nerăbdare propunerea de amendamente pe care sunt dispus să le discutăm. Deci uh, nu vă doriți un, nici dumneavoastră un brad de Crăciun? 25 februarie este termenul limitat de depunere a amendamentelor la prânz și votul va avea loc pe data de 15 martie. Mulțumesc, domnule Varina. Mulțumesc uh, reprezentanților Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă. Nu mai avem mult timp la dispoziție, stimați colegi. Sper că următorul punct îl vom putea rezolva foarte repede. Este vorba de un acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil uh, între Uniunea Europeană și Republica uh, Liberia. Maria, doar ți o să-ți dau cuvântul, nu dau cuvântul și altor colegi. Maria. Da, foarte pe scurt, putem recomanda să fim de acord cu acest acord. Este vorba de ton, 600 de mii de tone de ton pe care Uniunea Europeană le, po- le poate pescui în apele teritoriale ale Liberiei. Aș dori să subliniez aici două puncte. În primul rând, prevederile referitoare la transparență, care sunt deosebit de importante pentru pescuitul durabil Deja de mai mulți ani, uh, Liberia face publică lista cu vasele de pescuit care au dreptul să uh, pescuiască. Și este un lucru important dacă discutăm, dacă dorim să discutăm despre un pescuit durabil, această transparență. În al doilea rând, siguranța nutrițională a populației uh, locale, Uh, pescuitul uh, durabil este foarte important din acest punct de vedere, însă um, infrastructura ar trebui să fie îmbunătățită mai mult. Liberia este un importator net de pește pentru consumul intern și este vorba mai ales de pești pelagici de mici dimensiuni. Uniunea Europeană ar trebui să țină cont uh, de aceste caracteristici și să ceară o includere a speciilor locale de pești și poate pe viitor ar trebui să fim atenți să, in, să implicăm și reprezentanții intereselor Liberiei. Este un lucru care ar trebui să fie schimbat pe viitor, dar în general uh, putem fi de acord cu acest acord. Da, uh, câțiva colegi, uh, colegi au dorit să ia cuvântul. Domnul uh, Pongo a fost cu minte toată după masa, deci merită să-i dăm cuvântul acum. Mulțumesc foarte rapid, domnule președinte. Sprijin raportul sau avizul <clears throat> prezentat de raportor, acordul de pescuit între Uniunea Europeană și Liberia E un acord în domeniul pescuitului care respectă noile principii, acordului de parteneriat uh, pentru pescuit durabil, consiliind guvernanța în materie de pescuit și promovând o exploatare și o provizionare durabilă, asigurând dezvoltarea sectorului pescuitului, după cum s-a și subliniat. <clears throat> Sunt favorabil idei ca în comisia noastră să se aprobe acest raport. Mulțumesc. Thank you. That was brief and... Vă mulțumesc. O intervenție succintă. Domnul Țeler. Uh, aș dori să spun că Comisia de Control Bugetar a uh, făcut uh, un, un raport foarte critic în legătură cu curtea, un raport al Curții de Conturi în legătură cu astfel de acorduri. Deci a criticat Comisia Europeană care în domeniul pescuitului Uh, folosesc uh, uh, cote deci, care nu sunt atinse și banii dispar totuși. Deși nu era foarte clar dacă capturile au fost Uh, aruncate înapoi în apă sau dacă captura este uh, atât de mică încât uh, ba, peștele respectiv nu a fost vândut. 80% din capturile de pește merg anual în Japonia și când știm care este prețul care se plătește acolo în Japonia, știm că este o, un mod foarte bun de a face bani. Deci s-ar putea ca ba, peștele respectiv să aterizeze în Japonia și nu în Europa. Deci ar trebui să avem mecanisme de control uh, și uh, când, dacă ne uităm la uh, cifre, 3,5 milioane, uh, m-am uitat care sunt valorile la bursa de la Tokyo, în orice caz, sunt, suma este dublă decât cea care ni se spune că a fost plătită. Deci, când la comisie ar trebui să votăm, aș dori să vă spun că am dorit ca Uh, formularea să fie astfel încât să ne asigurăm că mările nu sunt uh, vidate de pești. Tonul este o specie foarte importantă și trebuie să facem ceva uh, pentru comunitățile de pescari din Liberia care depind pur și simplu de acest pescuit, e o, de o importanță vitală. Mulțumesc! De la DG Mare avem pe Dominic Lais și uh, pe domnul Mandei de la Digi Defco. Vă rog foarte scurt dacă puteți să dați un răspuns succint. Sau poate vă dau amândurora cuvântul. Dominic Larans, o să încerc să răspund la această observație în ceea ce privește societatea civilă locală și implicarea ei cu ocazia uh, pregătirii uh, acordului de protocol, deci cu ocazia evaluării ex ante E adevărat că ONG-urile locale nu au putut să fie contactate, dar aș putea să vă spun totuși că din păcate, societatea civilă în domeniul uh, pescuitului uh, din uh, Liberia este foarte slab reprezentată și probabil că de aceea au putut, au apărut atâtea crize în această țară, mă refer, mă, bineînțeles, la războiul civil și la epidemia Ebola. Țara încă își revine de pe urmă acestei uh, crize de sănătate. Deci doream să subliniez acest acord. E vorba de un acord nou cu Liberia. N-am avut niciodată un, uh, o relație strategică în domeniul pescuitului cu această țară și deci acest uh, acord permite extinderea rețelei Uh, acordului uh, cu privire la pescuitul tonului în Atlanticul de Est și contribuie și la transmiterea uh, principiilor de bună guvernanță în domeniul pescuitului în această regiune. Pe de altă parte, acest acord ar trebui să contribuie și la corectarea situației, să permită acestei țări să-și revină. Cred că e foarte important să spunem că semnarea în decembrie 2015 acestui acord e un uh, pas înainte înspre normalizarea situației în această țară. Dar, într-adevăr, pe viitor vom încerca să permitem actorilor societății civile locale să se exprime mai puternic uh, cu ocazia fazei de pregătire a acestor acorduri. În ce privește raportul Curții de Conturi și observația cu privire la sondajul de referință, care nu întotdeauna este respectat în cadrul acestor raporturi cu privire la pescuitul tonului, aș dori să vă spun că, într-adevăr, s-a constatat acest lucru în mai multe rânduri Însă trebuie să ținem cont și de faptul că e vorba de specii care migrează. Ceea ce înseamnă că de, de la un an la altul există variații foarte mari ce privește aceste resurse piscicole. Într-adevăr, într-un an pot avea, pot, putem avea capturi care se apropie Uh, de tonajul de referință și apoi în anul următor putem avea capturi mai slabe din motive de mediu și motive biologice. Și în fine, e clar că activitatea de pescuit a Uniunii Europene în cadrul acestui raport, acestui acord, se va face cu uh, respectarea Uh, prevederilor uh, sau recomandărilor organizațiilor uh, organizației de pescuit, deci Liberia face parte din această organizație regională de pescuit, deci Uniunea Europeană va, da, la fel ca și Liberia, vor ține cont recomandările acestui organism. În ceea ce privește speciile de ton, stocurile trebuie să fie supravegheate îndeaproape, dar doream doar să vă spun că nu există o competiție, o concurență directă între navele de pescuit uh, ale Uniunii Europene care uh, pescuiesc în virtutea acestui acord și bărcile uh, care fac uh, un pescuit uh, artizanal din partea țărilor partenere. Nu știu dacă doriți să mai luați cuvântul. Nu? Bine pentru că câștigăm timp. Foarte pe scurt, știm că e o problemă să dovedești întotdeauna um, care este volumul capturilor totale și care este banul, ban, valoarea banilor care rezultă, dar Liberia, în Liberia situația este foarte clară. E vorba de cote durabile de pescuit și uh, există totuși o mare doză de transparență, însă uh, în pofida tuturor acestor, uh, acestor, uh, acestei situații, cred că putem să votăm pozitiv pentru acest aviz. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor care au participat la dezbatere și termenul pentru amendamente 23 februarie la ora 12, votul va avea loc în 15 martie. Deci putem trece la punctul, punctul 17, ultimul punct de pârnă de zi, foarte important, noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție. Am avut o audiere în decembrie. Raportorul special ONU, Olivier de Șute, a participat la această audiere și este prezent și în dezbaterea de astăzi. O salut pe doamna Narișe Bomalebo, care este expert și coordonator pentru noua alianță pentru siguranță alimentară și nutriție, deci de la Uniunea Africană. Ea se ocupă de acest uh, subiect la Uniunea Africană și așteptăm cu nerăbdare și prezentarea dumneavoastră. Dar aș dori să-i dau cuvântul în primul rând doamnei Hoibuc, raportoarea noastră, care ne va prezenta raportul pe care sper că l-ați primit, Maria. Herzlichen Dank. Ähm, wir haben als Vă mulțumesc. Baza acestui raport este reprezentată de raportul domnului de Șută. Acesta a fost punctul de plecare pentru raportul nostru și poate de la bun început ar, ar trebui să vă spun care este poziția mea principială față de această temă. Eu privesc cu ochi foarte critici acest, mod, acest model al agriculturii industriale care a fost practicată în Europa în ultimii 40-50 de ani și tocmai datorită acestei experiențe europene nu îmi doresc ca acest model să fie exportat în Africa, pentru că nu acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Um, noua alianță a agricultorilor uh, de mici uh, dimensiuni ar trebui să fie sprijinită pentru a combate uh, sărăcia. Cred că printr-o um, cred că printr-o automatizare a agriculturii înspre agricultură industrială nu vom reuși acest uh, lucru și dacă această alianță, nouă alianță pentru securitatea alimentară și nutriție dorește să aibă succes, cred că ar trebui să fie schimbată fundamental. Această nouă alianță este de fapt un uh, parteneriat public-privat orientat pe termen uh, lung, la care participă statele G7, pe lângă acestea mai mult de 100 de companii, uh, societăți comerciale internaționale și 7 state africane Punctul central al acestei noi alianțe este reprezentat de acorduri de cooperare prin care statele africane se obligă la măsuri uh, concrete care să facă mai atrăgătoare investițiile în uh, agricultura din Africa. În 10 uh, ani, noua alianță își, dorește ca 15 milioane de oameni să nu mai trăiască în sărăcie, însă nu este deloc clar cum s-a ajuns la această cifră de 15 milioane de persoane. Este o cifră care se vehiculează, sună foarte bine, însă nu este foarte clar cum se va ajunge la atingerea acestei cifre. Um, Uniunea Europeană este responsabilă pentru acordul cu Coasta de Filde și uh, Malawi și finanțează acest acord cu o sumă importantă. Uh, prin raportul meu încerc să analizez care sunt riscurile posibile implicării sectorului privat în, în activitățile de dezvoltare și um, ofer o serie întreagă de alternative. Uh, raportul este structurat pe șapte teme principale. Prima din, dintre acestea se referă la investițiile în uh, agricultura din Africa și punerea aplicare a ODD-urile, apoi administrația propriile responsabilitate și tragerea la răspundere. A treia temă importantă, accesul la teren și asigurarea, garantarea proprietății asupra terenurilor, apoi uh, siguranța alimentară și gospodările de mici dimensiuni, Apoi urmează reglementarea domeniului semințelor. O șasea temă sunt chestiunile care țin seama de sex, de, de gen și apoi investițiile durabile în Africa, a șaptea temă. Acestea sunt cele șapte teme în jurul cărora am structurat acest raport. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Dacă îmi permiteți, o să spun câteva lucruri despre administrație, propria răspundere și uh, responsabilitate și uh, tragerea la răspundere, este nevoie de o bună structură de guvernanță în respectivele state partenere pentru a putea reglementa în mod suficient aceste parteneriate public-private. În acordurile de cooperare mă îngrijorează faptul că, într-un mod foarte selectiv, se face trimitere la standardele internaționale referitoare la investițiile uh, Uh, corespunzătoare în, ag- în agricultură, de exemplu orientările generale orientale referitoare la uh, nutriția suficientă, trimitirile uh, referitoare la drepturile omului, principiile uh, drepturilor omului sunt amintite, însă nu, nu există nicio dispoziție obligatorie prin raport cer introducerea unor mecanisme mai uh, obligatorii pentru raportare și uh, respectarea strictă a drepturilor comunităților de la fața, de la fața locului. Uh, companiile trebuie să publice, să-și publice intențiile și activitățile din regiunile respective, societatea civilă trebuie să dispună de mecanisme de monitorizare a întregii zone. Uh, sunt elemente deosebit de importante pentru noi. Apoi, în ceea ce privește accesul la terenuri și uh, garantarea proprietății uh, private asupra terenurilor, după cum știm, uh, uh, știm foarte bine, este foarte greu să fie garantată proprietatea privată. Dreptul asupra terenurilor de care, care revine uh, gospodărilor de mici dimensiuni nu sunt recunoscute în mod legal. Um, aceste grupe sunt vulnerabile în fața unor speculații cu terenuri sau um, de, își pot pierde foarte ușor terenurile fără a fi compensați pentru acest lucru. Este un punct important de care ar trebui să, să, să discutăm și pe care am putea să-l rezolvăm prin introducerea unor adevărate, unor adevărate uh, titluri de, de proprietate. Ar trebui să fie respectate structurile tradiționale uh, de proprietate din uh, zonele respective investițiile noi în contextul acestei alianțe noi ar trebui să facă obiectul unei evaluări de impact ex ante și ar trebui să fie implicată de fiecare dată populația locală în discutarea acestor investiții. Apoi câteva lucruri despre dimensiunea de gen. Acordurile de cooperare ar trebui să conțină prevederi concrete referitoare la dimensiunea de gen, și să permită măsurarea progreselor reale. Re, um, femeile nu ar trebui să fie discriminate atunci când vine vorba de accesul la terenul, la credite, trebuie să fie creată o egali- o egalitate adevărată între bărbați și, uh, și femei. Deci accesul la terenul, la credite și la servicii trebuie să fie posibil uh, într-o egală măsură femeilor și bărbaților. Aș putea să mai enumăr câteva puncte importante legate de toate acele șapte priorități, însă aș prefera să ascult părerea colegilor mai degrabă și dacă mai avem timp, la sfârșit o să pot uh, reveni cu alte remarci și mă opresc aici. Mulțumesc! Da, mulțumesc ca să-i dăm uh, ocazia și invitatei să ia Dar mai întâi colegii Africa, Uniunea Africană. Cine dorește să intervină? Domnul Vanin, domnul Guerrero, de asemenea. Parvo, tu mai întâi. Mulțumesc. Să vorbesc în finlandeză. Minun mielestäni Marian... Cred că proiectul Maria este o bază excelentă pentru munca noastră. În special îmi place abordarea filozofică inclusă în acest raport. Dacă ne gândim la dezvoltarea zonele rurale în Africa în mod durabil, ar trebui să se bazeze în primul rând pe fermele familiale existente. Ar trebui să sprijinim dezvoltarea lor. Fermierii să poată să se organizeze în uniuni economice și să-și poată apăra drepturile, ar fi bine dacă ar exista cooperative prin care fermierii să aibă acces uh, ușor și la prețuri rezonabile la diverse echipamente, iar activitățile de marketing să asigure comercializarea produselor și ideea că terenul este proprietatea cuiva care desfășoară agricultura acolo să fie ceva clar, să existe <clears throat> înregistrarea terenurilor, cărți funciare, pe această bază dezvoltarea durabilă poate să aibă loc și până la urmă e o manieră eficace de a produce alimente, cea mai bună securitate alimentară și pe plan social e ceva durabil dacă mergem în acea direcție în care marile companii invadează terenurile și fermele, e genul de agricultură caracterizată de multe mașini, echipamente, oamenii se mută la oraș, trăiesc în periferii sărace și nu asta trebuie să încurajăm. Nu pot să spun încă ce fel de amendamente ar fi să avem în vedere, dar aș vrea să subliniez încă o dată, ca apreciez dimensiunea filozofică legată de dezvoltarea zonelor rurale în agricultură. În ce mă privește, o să văd dacă pot să fac unele sugestii de îmbunătățire pentru acest proiect. Mulțumesc. Enrique Guerrero acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și colegei Maria Hoibuch ieri m-am întâlnit cu coordonatorul principal al noi alianțe pentru nutriție în Africa, prezent astăzi aici și am avut ocazia să ascult ce are de spus despre procesul foarte ambițios pe care l-a introdus Uniunea Africană în 2013. Termenul limită e de 50 de ani, deci 2063, pentru a opera o revoluție în sectorul agriculturii, pentru a putea hrăni nu doar populația actuală care trăiește pe continentul african, ci și populația tot mai numeroasă așteptată pe viitor unii dintre noi poate mai trăim în 2063. Eu nu cred că o să mai fiu pe aici, dar mi se pare o inițiativă laudabilă pe care să o sprijinim. Ca raportor din umbră, aș vrea să vă spun următoarele. Cred că raportul adoptă o abordare similară și anume să vadă cum poate Uniunea Europeană ajuta Uniunea Africană și țările africane în eforturile lor. Cum ne ridicăm la înălțimea acestei provocări de a asigura alimente, nutriție? E clar că sunt diferențe între țări, între factori implicați, niveluri diferite de sprijin public, de angajament structuri corporatiste diferite, diverse tipuri de societăți comerciale. Dar există un angajament și o ambiție comune în uh, întregul continent și cred că raportul doamnei Hoibuch merge pe această linie. Raportul ei subliniază nevoia de a examina fermele familiale, structuri economice locale, să asigurăm că există atenția pentru investiții, indiferent dacă sunt publice sau private, să fie investiții responsabile care să respecte regulile internaționale adoptate de OCDE. Obiectivul final fiind de a asigura că agricultura și fermele de mici dimensiuni au acces la teren și femeile în special au acces la terenuri ca forță motrice a dezvoltării și cale de a asigura emanciparea femeilor și egalitatea de gen. E nevoie de o mai mare participare, de mai multă transparență, o mai mare implicare a societății civile. Grupul S și D va înainta diverse amendamente fără a modifica sprijinul nostru pentru raport, dar sperăm, îmbunătățind și uh, perfecționând unele pasaje, unele formulări, când e vorba de investiții responsabile, implicarea statelor africane, implicarea guvernelor naționale pentru consolidarea participării societății civile și a fermierilor în ce privește acordurile cadru am dorit de asemenea să examinăm diverse mecanisme sau indicatori pentru a verifica dacă o anumită contribuție se face în lupta împotriva sărăciei. Am să vedem de asemenea că Uniunea Europeană face mai mult pentru agenda Uniunii Africane în orizontul 2063. Și mă opresc aici pentru că e târziu. Mulțumim, Enrique. Domnul Cologlu, eu trebuie să plec, dragi colegi, și o să-i predau sarcina de a prezida domnului Pongo. Mulțumesc. Sunt patru aspecte pe care aș dori să le subliniez la acest raport excelent. Noi, ca partid de stânga, vrea să subliniem, în primul rând, că se pare că fermele mici nu sunt distruse de marile companii și că există transparență pentru marile companii. În al doilea rând, Există o protecție pentru capitalul uh, legat de semințe și pentru diversele tipuri și soiuri care să fie produse în același timp. E o interdicție legată de organisme modificate genetic. Un al treilea aspect un nou, pentru o nouă revoluție verde care să distrugă eventual mediul înconjurător din Africa. Și al patrulea aspect ține de egalitate. Accesul pentru femei care să devină producători, vom încerca să înaintăm amendamente pentru a sprijini această direcție foarte favorabilă acestui raport. Mulțumesc. Madame euh, Mebelou, vous avez la... Doamna vorbitor, doamna Mebelou, aveți uh, cuvântul. Cât va timp? Okay, so, uh... Bun, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult că am dat cuvântul. Aș vrea să le mulțumesc unora dintre persoanele de aici. E pentru prima dată că uh, pe unii îl cunosc, pe dumneavoastră, pe președinta Comisiei uh, pentru Dezvoltare și vreau să-i salut pe distinși membri ai Comisiei. Aș vrea să vă spun, stimate doamne și domni, salutări călduroase din partea excelenței sale, dr. Ancosazene, președinta Uniunii Africane și șefa Consiliului de sub auspiciile noi Alianțe pentru Securitate Alimentară și Nutriție. Salutări de asemenea din partea excelenței sale, doamna Tunsime Rodepisu, comisar pentru economia rurală și agricultură, sub conducerea care noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție își desfășoară activitatea. Mă numesc Nali Belon am fost sunt coordonator uh, principal pentru o nouă alianță pentru securitate alimentară și nutriție la Comisia Uniunii Africane, la Departamentul pentru Economie Rurală și Agricultură din Addis Abeba, Etiopia. Rolul meu în această seară este să vă prezint imaginea și progresele înregistrate în implementarea noii alianțe și, în egală măsură, perspectiva contribuție pe care noua alianță pentru securitate alimentară și nutriție o face la dezvoltarea socioeconomică generală pe agenda respectivă a Uniunii Africane. Unii dintre dumneavoastră poate sunteți mai familiarizați cu <clears throat> abordarea cuprinzătoare a programului de dezvoltare avizat de șefii de stat și guvern la Maputo în 2003 geneza acestui program cuprinzător pentru agricultura Africa este că la sfârșitul secolului al XX-lea am văzut în Africa o concentrare deosebită pe contribuții la sectorul uh, sănătății, de asemenea contribuții în Africa la sectorul învățământului, reforme în sănătate, în uh, învățământ și o atenție mai redusă pentru a sprijini sectorul agricol. Deci sunt diverse provocări, cum ar fi productivitate și producție reduse, alte probleme, comerț redus între țări în mărfuri și servicii agricole, securitatea alimentară și nutriția sunt amenințate. Deci era nevoie ca șefii de stat și de guvern să regândească modelul utilizat pentru a face afaceri în agricultură și, prin urmare, proiectarea acestui program și agendei pentru agricultură. Multe dintre lucrurile la care mă refer uh, sunt o reacție la câteva chestiuni care au fost prezentate de colegi din Parlament astăzi. Programul de dezvoltare cuprinzător pentru agricultură e un cadru holist care privește lucrurile orizontale în sectorul agricol, mediu, teren, uh, inputuri, acces la piețe, securitatea alimentară, securitatea nutriției, cercetare, tehnologie, Uh, acces la finanțare. Și una dintre chestiunile orizontale care țin de participarea femeilor în agricultură, iată genul de agenda sau de aspecte de care se ocupă agenda. Um, la 10 ani de la începutul implementării CADAP există progrese. Există progrese care s-au realizat în Africa în aspecte legate de planificare, de programare. Unele guverne și au mărit uh, alocările bugetare pentru agricultură. Vedem parteneri de dezvoltare care se aliniază la prioritățile selectate de către țările respective. Deci Africa începe să ocupe scaunul uh, de șofer. Ea conduce autovehiculul, ea decide unde să se canalizeze investițiile. Investițiile din sectorul public cresc, sprijinul de la donatori se aliniază pe prioritățile țării respective. După 10 ani de când am început, ne întrebăm, dar de unde o să vină celelalte investiții? Deci începem să vorbim despre investiții din sectorul privat, mărirea investițiilor din sectorul privat, <clears throat> după o perioadă de reflexie, deci procesele pe care le implementează Africa. Cadrul pe care îl avem permite să existe o oportunitate de a privi, de a avea un efect de perspectivă, să ne gândim la ce facem. Suntem în procesul învățării. Aș vrea să comentez și să felicit Parlamentul European că ne dă această posibilitate pentru a prezenta o imagine generală în legătură cu ce se află în Africa. În contextul raportului tocmai prezentat, un raport excelent care a fost prezentat de către <clears throat> doamna Maria Hoibuch. La 10 ani după ce am început implementarea CADIP, Africa sărbătorește 50 de ani de la organizarea unității africane. Deci nu e vorba acum doar despre agricultură, pentru că Africa decide că trebuie să reexaminăm modelul de afaceri pentru dezvoltare socioeconomică și un deputat care a vorbit înainte a vorbit despre agenda lui 2063. Deci Africa are o agenda 2063 care nu se ocupă doar de agricultură, e holistă, se ocupă de toate sectoarele și vorbește despre punctul la care ne dorim să ajungem în următorii 50 de ani. Ce trebuie să facem ca să ne asigurăm că ajungem și respectăm viziunea lui 2063. Africa aplică planuri pe câte un deceniu care se leagă de agricultură. Declarația de la Malabo din 2014, de care poate că unii ați auzit și o cunoașteți, declarația de la Malabo și în acea declarație există ținte ambițioase. Ținte care se referă la unele dintre chestiunile care au fost prezentate în acest raport. Se referă la chestiuni legate de uh, creșterea investițiilor și finanțării pentru agricultură, dar într-o manieră responsabilă de a face investiții. Țintele ambițioase vorbesc și despre importanța de a asigura spațiului necesar pentru femei, spațiu pe care îl merită femeile în sectorul agricol, să consolidăm, să capacităm femeile. Și în legătură cu acest aspect vreau să vă spun că președinta Uniunii Africane a Comisiei, respective, doamna Cosazane, este extrem de devotate, se implică pasional pentru ca femeile să fie capacitate nu doar în sectorul agriculturii, ci în toate activitățile omenești. Iată de ce în ultimii doi ani orice tema Uniunii Africane trebuie să include femeile. Tema anului trecut a fost despre a da putere femeilor pentru a atinge țintele agendei 2063. În acest an se vorbește despre drepturile omului, dar cu un accent deosebit pus pe femei. Deci drepturile femeii în toate sectoarele, inclusiv agricultura, în toate domeniile activităților omenești, inclusiv investiții în sectorul privat. Deci se investește în Africa, dar trebuie să respectați uh, tema avizate de șefii de stat și de guvern pentru a asigura drepturile femeilor în investițiile pe care le faceți. Am vorbit despre țintele ambițioase care au fost uh, stabilite de Uniunea Africană în declarația de la Malabo și una se referă la investiții din sectorul privat, uh, sporirea acestor investiții private. Investițiile din sectorul privat au abordare duală. Sunt propriul, există propriul sector uh, domestic privat și investițiile străine directe care vin în sectorul agricol. Și noi, la Uniunea Africană, suntem conștienți de diversele aspecte care se leagă de investițiile străine directe. Și ce facem așadar? Lucrăm cu țările noastre pentru a elabora orientări, linii directoare care să asigure că investițiile din sectorul privat care vin din interiorul și din exteriorul continentului nu sunt doar în, uh, sau vor fi într-adevăr benefice pentru oamenii din Africa. Uh, o temă a lui 2063 este ca Africa să fie în uh, poziția de conducere pentru tot ce se întâmplă. Noi suntem cei care conducem. În al doilea rând, vorbim de prosperitate comună în calitate de africani. Vorbim despre îmbunătățirea standardului de viață al oamenilor a nivelului de trai. Deci toate programele elaborate și aplicate respectă această temă. Și apoi cum o să vedem că investițiile din sectorul privat care vin pe continent mi se spune că nu mai am timp. Nu vă supărați, domnule spune președinte. Dacă vă puteți apropia de sfârșitul intervenției, mai aveți un minut sau două. Da, sigur, nicio problemă, vă mulțumesc. Pe scurt, ce vă spun este că avem niște linii directoare care călăuzesc una dintre investițiile reflectate în raportul care a fost prezentat și am aici uh, față un document intitulat Principii călăuzitoare cu privire la investiții de mari dimensiuni pe terenuri din Africa. E ceva care se referă la terenuri în documentele Uniunii Africane? nu e un document elaborat undeva în afara Africii, ci sunt glasuri fermierilor, ale femeilor, vocile guvernelor. E un document călăuzitor pentru modul în care Africa se va ocupa de investiții de mari dimensiuni legate de... E doar unul dintre documente, sunt și alte documente călăuzitoare elaborate pentru sprijinii țării. Să vă dau un exemplu. Republica Zambia utilizează acest document pentru a face reforme în politica în materie de terenuri și se ocupă de diverse probleme legate de investiții de mari dimensiuni. Acum să revin la raportul prezentat. Aș vrea să vă spun că o parte a conținutului raportului se bazează pe informații depășite, se referă la un raport vechi. Noua alianță a realizat un raport proaspăt unele dintre problemele din raportul prezentat uh, se bazează pe informații depășite și cred că e important să aliniem raportul în consecință, în conformitate cu noul raport prezentat de noua alianță. În ce privește <clears throat> ideea însușirii africane, pentru că unii pot crede că nu e o agenda africană, noua alianță, de fapt, se implică în procesele naționale nu vă supărați, domnule, spune președinte, mai aveți un minut, pentru că interpreții trebuie să ne părăsească în curând, deci trebuie să respect. Am ajuns la sfârșit, spune doamna vorbitor, ne la sfârșitul intervenției. Vă spuneam că noua alianță, de fapt, nu e decât o mică parte, o mică componentă a imaginii mai mari a dezvoltării africane, un instrument utilizat pentru a descătușa investițiile din sectorul privat în contextul investițiilor în agricultură. Sunt și alte instrumente pe care le utilizăm pentru a descătușa dezvoltarea agriculturii. Dar noua alianță e văzută ca acest instrument care să descătușeze investițiile. Și în încheiere, noua alianță face parte acum din procesele naționale. Raportul la alianță se va face în contextul trecerilor în revistă comună sectorială și va contribui și la raportarea bianuală care va fi dată șefilor de stat și de guvern din 2 în 2 ani. Deci există o responsabilitate comună în cadrul noi alianțe. În fiecare an, factorii de interes, sector privat, guvern, parteneri în dezvoltare, fermieri, femei, toți factorii implicați menționate în raport, vor participa la această trecere în revistă comună și invităm societatea civilă, organizațiile ei să participe la această trecere în revistă, pentru că la acea proces de responsabilizare se identifică chestiunile prezentate în raport. Guvernele din Africa sunt uh, pregătite să alinieze <clears throat> uh, noua alianță la acea procedură comună. E o procedură nouă, coordonată și condusă de către africani și nu de undeva din altă parte. Și pe această notă, permiteți-mi să închei prin a vă spune că Uniunea Africană privește toate preocupările ridicate în raport că fiind oportunități de învățare, de a trage învățăminte. Uniunea Africană va face efortul să sprijine statele membre să formuleze politici pertinente, cadre și orientări pentru a asigura că problemele ridicate în raport sunt soluționate în consecință și vom continua Vom continua să avansăm. Nu. Sunt obligat să vă întrerup. Îmi pare. De fapt, închei. Vă rog să încheiați doar fraza. Da. Motivul pentru care m-am lungit cu vorba era că nu am fost aici eh, pe parcursul audierii și trebuia să ne prezentăm poziția înainte ca dumneavoastră să finalizați raportul. Doream în încheiere să mulțumesc Uniunii Europene Comisiei și Parlamentului și pentru faptul că ajută Comisia Uniunii Africane în a promova agenda noastră în materie de dezvoltare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă. Trebuie să-i dau cuvântul domnului Roberto Idopi din partea Comisiei. Aveți trei minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun într-o limbă africană, mulțumesc foarte mult, mi-a mâncat timpul antevorbitoarea, dar de fapt mi-a luat vorbele din gură, a spus mult din ce mi-a spus. Deci n are sens să ne repetăm, timpul trece, luăm notă de uh, raportul foarte bun. Trebuie să spun că motivațiile în raport, îngrijorările sunt uh, pe deplin uh, împărtășite. Până la urmă am ajuns la concluzia că ar fi mai bine să ne apropiem cât mai mult de sectorul privat pentru a ne asigura că avem uh, o acțiune uh, viabilă și nu să ne opunem. E un efort uh, dus în uh, toate cele 10 state africane în care facem investiții și în care avem uh, uh, aplicăm măsuri. Deci, securitatea alimentară e o prioritate pentru Comisie, 8 miliarde uh, o să vorbi de 1,2 miliarde, nu dăm banii multinaționalelor departe de noi, încercăm să acordăm asistență de comun acord cu guvernul, dar ținând cont și de lanțul valoric Uh, noi suntem de acord cu ce a spus doamna Hoibuch. Uh, încercăm să îmbunătățim poziția noastră în parteneriat împreună cu Uniunea uh, Africană în conformitate cu recomandările raportului. Pentru că ele sunt motivele care ne uh, animă să avem această alianță. Accesul la proprietate, pământul, accesul pentru femei e o, o axă uh, foarte importantă a strategiei noastre, dar trebuie ca guvernul să ducă la investiții durabile to- la toate nivelurile social, de mediu și economic, dar și având în vedere dinamica din țările respective care să ducă la modernizarea, nu neapărat mecanizarea, ci modernizarea agriculturii. Sunt aspecte care liderii uh, țărilor africane solicită. E vorba de lideri aleși în mod democratic. Dacă nu vom avea acest dialog tripartit cu guvernele, vor interveni, vor intra uh, pe breșă multinaționalele. Deci, noi îi rugăm pe uh, uh, colegii noștri să ne ajute. În ceea ce privește investițiile durabile și care reprezintă miezul strategiei noastre, noi nu încheiem doar, uh, nu, nu operăm doar în țările din Alianță, avem 66 uh, de țări în care suntem uh, prezenți, suma este de 9 miliarde de euro și am lansat inițiativa Agri5 care este pentru IMM-uri mici și foarte mici. Și acestea sunt întreprinderile pe care le vizăm, pentru că durabilitatea este foarte importantă și se creează locuri de muncă de către acești mici antreprenori în mod durabil, în mod sustenabil, cu respectarea normelor de mediu, a factorilor sociali, ă, dar și în interesul economiei țărilor respective care trebuie să progreseze. În încheiere aș dori să spun că în experiența pe care am acumulat-o în diverse țări în Africa, în domeniul dezvoltării, vă pot spune că există dinamici pe piață pe care nu le poți opri, nu le poți înfrâna. E mai bine să încerci să le influențeze astfel încât ele să ducă la uh, o creștere durabilă și inclusivă. Și cred că acesta este mesajul pe care ar trebui să îl uh, desprindeți din intervenția mea. Uh, în orice caz, uh, așteptăm uh, raportul uh, modificat în urma amendamentelor și poate că ar fi bine și mm, noile date care sunt disponibile în ultimele rapoarte ale Alianței, ar fi bine să îmbunătățiți, uh, să actualizați raportul. În orice caz, aceste cuvinte, durabil, mediu durabil, uh, sunt foarte importante pentru agricultură. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director. O să dăm acum cuvântul doamnei Hoibuș. Un minut, dacă se poate, vă rog. Ja, herzlichen Dank für... Vă mulțumesc pentru argumentele prezentate. Ați amintit cuvintele că e importante, creșterea durabilă, evoluții dinamice, este ceea ce ne dorim și noi Desigur, ne dorăm ca economiile din, Africa, din Africa să se dezvolte, să se dezvolte într-un uh, mod durabil și ne dorim să poată fi evitate greșelile pe care le-am făcut noi aici, în Europa, mai ales când vine vorba de domeniul agricol. Eu sunt fermieră de 38 de ani, mă ocup de o fermă din uh, sudul Germaniei, știu despre ce vorbesc și aceasta este legătura pe care doresc să o creez. Și anume ceea ce am făcut noi greșit în, în evoluția agricolă cu consecințele acestei evoluții să fie uh, evitate în Africa, pentru că nu ne putem permite acest lucru din punctul de vedere al mediului înconjurător, al uh, climei și avem această responsabilitate față de oamenii care trăiesc în Africa să Uh, și foarte responsabil din punctul de vedere al investițiilor făcute acolo. Aștept cu nerăbdare amendamentele depuse pentru că sper și sunt convinsă că vom uh, obține un raport foarte bun până la urmă. Mulțumesc, Maria. Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentului e stabilit pentru 22 februarie și votul se va ține pe 20 aprilie. E multe subiecte pe ordinea de zi. Vă spun la revedere pe mâine la ora 9 în aceeași sală, o seară plăcută.